Chers collègues, je vous propose de reprendre. Dragi coleg, deci haideți să ne reluăm lucrările. E mai bine să începem și să nu depășim uh, timpul alocat și să nu impietăm asupra condițiilor de muncă ale interpreților. Acum trecem la punctul 13. E, vorbu, e vorba de raportul Adam Cosa, dispoziții comune privind fondurile europene și abrogarea regulamentului numărul 1083 per 2006. Să aflăm care este stadiul negocierilor. E un text despre care vorbim sub abrevierea CPR. Îi dau de îndată cuvântul raportorului. Köszönöm a szót, elnök asszony. Újból be tudok számolni. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să vă prezint pe scurt stadiul negocierilor. Așa cum știți și dumneavoastră, mergem la trilog împreună cu Comisia Regii, practic de 9 luni. Și ne întâlnim în fiecare săptămână pentru a lucra pe această propunere de regulament CPR. Fac parte din echipa de negociere. Potrivit uh, articolului 81, comisia noastră participă în echipa de negociere. Cu câteva săptămâni în urmă, raportul definitiv a fost prezentat și în acest fel am obținut un acord final. Cu toate acestea, există și câteva elemente încă incerte. Negocierile au fost foarte lungi și complicate. Eu unul am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a reprezenta punctul nostru de vedere și interesele noastre în aceste negocieri. Înainte de a intra în detalii, permiteți-mi să vă reamintesc câteva elemente esențiale. În ce privește mandatul, E vorba de mandatul Comisiei Regii. Dar eu trebuia să respect acest mandat al Comisiei Regii, cu excepția situațiilor în care, dată fiind competența partajată, putem la rândul meu să uh, formulez avizurile comisiei noastre și în câteva cuvinte aș uh, vrea să vă expun aceste puncte de vedere al comisiei noastre, așa cum le-am prezentat. Unul din obiectivele mele pe parcursul negocierilor a fost acela de a obține cea mai simplă procedură pentru utilizarea fondurilor europene. vorba de 130 de pagini și, practic, um, s-a elaborat un raport fluviu. <clears throat> Simplificarea procedurilor pentru utilizarea fondurilor europene, practic, nu a fost un obiectiv îndeplinit. În al doilea rând, e important pentru noi ca această procedură să fie mai simplă și mai clară. Regulile de efectuare a plăților au devenit foarte complexe. Aceste reguli sunt, cum vă spuneam, foarte complexe, motiv pentru care procedura ea însăși a devenit foarte complicată și una foarte strictă. Și vă dau un exemplu. Comisia, prin contracte de parteneriat, prevede în proiectul său inițial trei luni, dar compromisul vorbește deja despre un interval de patru luni. Un alt exemplu. În ce privește beneficiarii acestor fonduri, ne-am dorit o procedură simplificată, tocmai pentru beneficiari, iar Comisia Regii e de acord cu noi în acest punct. Un element de anvergură a mai fost și introducerea și conlucrarea cu partenerii din societatea civilă, articolul 5 consacrat acesteia a trebuit să clarificăm competențele ce revin comisiei și acest lucru a fost îndeplinit. În ce privește rezerva pentru performanță de 5%, ea a fost suprimată. Din păcate, propunerea și noi ne doream ca acești 5% să fie suprimați, însă uh, această propunere nu a fost reținută. În 2015 va interveni un raport din partea Comisiei Europene referitor la felul în care au fost puse în aplicare contractele de parteneriat și asta cu avizul Parlamentului European. Iată elementele uh, pe care um, le-am putut uh, introduce în raportul regii și ar mai fi trei aspecte pe care aș dori să le menționez. Odată, În ce privește strategia locală, există două capitole esențiale. Odată, nivelul local și parteneriatele civile. Am ajuns la o participare de 45% și grație acestora regulile jocului democratic practic vor putea fi aplicate. Un alt element îl constituie achiziționarea terenurilor. Acest element lipsea din regulament, ori acum există posibilitatea de a cumpăra terenuri cu astfel de fonduri. Și în încheiere, aș dori să vă spun că ajungem acum la partea cea mai interesantă. Am avut deja schimburi cu doamna președinte pe această temă în trei rânduri. E vorba de articolul 84, anume alocația minimală uh, pentru FSE, Fondul Social European. Noi ne dorim ca aceasta să reprezinte 25% și un cadru de flexibilitate. Raportul pe tema uh, Fondului Social European, despre care vom vorbi de îndată, exprimă Ah, aceeași dorință de a obține 25% uh, din buget. Iată ce uh, dorim să ne obținem în uh, negocierile de la trialog. Lucrurile s-au accelerat puțin. Până acum Consiliul vrea să blocheze orice discuții vizând alocația minimală în cadrul FSE, dar eu sper că vom obține un compromis. Nu știm încă uh, care va fi finalul discuțiilor, dar se pare că în sfârșit Consiliul pare uh, deschis dialogului asupra acestui procent de 25% alocare pentru FSE. Însă se caută și soluțiile tehnice pentru a atinge aceste obiective. Cu două săptămâni în urmă, o propunere de compromis ne-a parvenit, iar Comisia Empl și-a dat avizul, doamna președinte a fost prezentă la acest schimb. Trei persoane au semnat o scrisoare. Doamna președinte, doamna raportor din pentru FSR și eu însumi am semnat deci această scrisoare și am trimis-o Comisiei Regii. Vom vedea care va fi soluția finală. Nu e limpede dacă vom vorbi realmente de 25% în text sau nu, ori dacă uh, alternativa va fi o soluție tehnică. Ce e limpede e că, în sfârșit, Consiliul a înțeles cât de importantă este această problemă pentru Parlament și, ca atare, Consiliul e deschis la un eventual compromis care să fie acceptabil și pentru noi. Aștept cu interes comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Euh, comme les équipes de négociation se Întrucât echipele de negociere sunt mai mult sau mai puțin aceleași, spune președinta, v-aș propune să uh, avem o dezbatere comună uh, la punctul 13 și punctul 14 de pe ordinea de zi, negocierile pe tema Fondului Social European. Astfel vom avea o abordare globală a acestui subiect care ne preocupă în cel mai înalt grad. Și ca atare, Aș dori să dau acum cuvântul doamnei Moran Chartier pentru a ne spune care este stadiul negocierilor cu Consiliul în marginea regulamentului vizând Fondul Social European. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri seara am avut ultima ședință de trialog sub președinție irlandeză. Țin să vă atrag atenția, nu e ultimul trialog, ci ultimul sub președinție irlandeză. Am încercat, în măsura posibilului, să avansăm uh, în coordonarea negocierilor, lucru deloc ușor. Ultimele două ședințe tripartită, portau asupra indicatorilor. Și dacă îmi permiteți, doamna președinte, v-aș vorbi întâi de toate despre acești indicatori, deoarece printre indicatorii care trebuie repertoriați, nu avem dreptul să punem niciun indicator negativ care ar fi putut măsura, uh, da măsura dificultăților putem introduce doar evoluțiile pozitive. Și chiar dacă ulterior, prin deducție, uh, putem depista problemele, acesta nu, aceasta nu s-ar face în mod direct sau transparent. O a doua dificultate pe tema indicatorilor, tot ce vizează relația între FSE și inițiativa Youth Employment. Am putut constata că în cadrul Fondului Social European există acest mare șantier al garanțiilor pentru uh, tineri, însă că raportul între inițiativa Youth Employment și garanția pentru tineri nu e deloc clar. Și, practic, inițiativa Youth Employment e o paradă politică, iar indicatorii ne pot permite să măsurăm această politică. În timp ce uh, până acum existau niște indicatori foarte vagi. Pe scurt, cam asta se poate reține din ultimele două trialoguri. Oricum, am ajuns să ne formulăm pozițiile asupra tuturor indicatorilor și rămâne încă mult de lucru sub președinție lituaniană și în acest sens am propus două întâlniri nu de negociere, ci uh, mai degrabă de uh, a face cunoștință cu echipa președinției litu- lituaniene la începutul lunii iulie, fie la Strasburg, fie la Bruxelles pe 10 iulie. În ce privește negocierea globală asupra uh, bugetului minim, alocației minime pentru FSE. Ne confruntăm și aici cu o mare dificultate în negociere. Colegul uh, Adam Coșa a spus ce mult ținem cu toții la cei 25% citați, ori în cadrul negocierilor acest procent de 25% este cât se poate de contestat. Uh, Practic, Consiliul, dar nu numai Consiliul, e foarte departe de a accepta cei 25%. Cred că și în cadrul Parlamentului sunt anumite divergențe pe acest punct. Soluțiile tehnice invocate și de uh, Adam Coșa sunt departe de a ne satisface, deoarece pentru a ajunge la cei 25%, una din soluțiile tehnice era de a contabiliza fonduri de tip FEDER, care ar fi um, folosite în cadrul unor obiective de facilitare socială pentru a um, ajunge la cei 25%. Mm, altfel spus, nu mai vorbim de uh, bugetul strict al FSE, ci s-ar completa uh, această proporție cu uh, fonduri FEDER ca să se atingă cei 25%. Ori vă dați seama că uh, în calitatea mea de raportor nu sunt deloc uh, convinsă sau încântată de această soluție tehnică și cred că mă exprim în numele tuturor colegilor, dat fiind mandatul pe care mi l-ați acordat. Dacă e să urmărim evoluția Fondului Social European uh, din 99 încoace, comparativ cu FEDER, constatăm următoarele. În perioada 89-93, FSE reprezenta 40% din FEDER în perioada 2007-2013 reprezintă doar 28% din FEDER. Dacă mai adăugăm și criza cu care eh, ne luptăm din 2008 încoace, cu nevoi sporite în termen de coeziune socială, e clar că nu ne putem mulțumi să completăm Fondul Social European eh, cu FEDER, pentru că în acest fel am accentua lipsa de interes, practic, uh, în ce privește coeziunea socială. Și noi însă avem niște soluții în echipa noastră de negociere și doream să vă reamintesc că în FSE acum se include și fondul de ajutorare pentru categoriile cele mai defavorizate și am fost de acord să-l sporim până la 3,5 miliarde o povară bugetară suplimentară și dorim să se țină seama aceasta. Tot așa cum în fondurile de coeziune figurează întreaga politică Connecting Europe. Deci procentele trebuie recalculate, așa încât coeziunea socială să uh, fie acoperită corespunzător. Iată, doamnă președinte, pe scurt, stadiul negocierilor noastre. Uh, poate că ați înțeles și marjele noastre de manevră și în numele tuturor grupurilor politice vreau să spun că ni s-a acordat un mandat clar. Am încercat tot ce am putut să menținem. Situația a fost foarte, foarte dificilă vis-a-vis -vis de Consiliu, în special, și negocierile sub președinție irlandeză practic nu au fost deloc ușoare, dar nu cedăm și ținem seama inclusiv de uh, poverile suplimentare despre care tocmai v-am vorbit. Președinte, mulțumesc. Cine dorește să intervină în această dezbatere? Domnul Gutierrez. Sí, pues gracias a los dos. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru informațiile actualizate referitoare la stadiul negocierilor. Într-adevăr, ne aflăm acum pe ultima sută de metri. S-au purtat uh, grosul negocierilor în ceea ce privește ambele dosare, însă o parte din principalele probleme încă rămân deschise, cel puțin în ceea ce privește uh, comisia noastră. Aș dori să le spun prin urmare celor doi raportori, îndeoseb domnului Cosa, să rămână ferm pe poziție, pentru că am purtat aceste discuții atât uh, cu Comisia cât și cu Consiliul, dar acum, în cadrul Parlamentului, purtăm aceste negocieri și cu Comisia Regii. Trebuie să fim fermi așadar, să apărăm cu tărâie, cu tărie procentul de 25% la articolul 84. E o îngrijorare pe care ne-a manifestat-o în multe rapoarte, în multe rezoluții ale Parlamentului și nu e vorba doar de un uh, conflict între Comisia EMPO și Comisia Regii, e vorba de o poziție a Parlamentului pe care trebuie să o susținem. Într-adevăr, după cum se spune, Fondul Social European nu e atât de important uh, precum fondul de coeziune. Și asta într-o perioadă în care fondurile principale se concentrează asupra ocupării forței de muncă, a combaterii excluziunii sociale. Aceste două fonduri trebuie păstrate și consolidate. Nu există nicio justificare pentru diminuarea importanței acestora în următoarele perspective financiare. Îndeosebi, având în vedere că doamna Moron Chartier spunea că se vor introduce două noi instrumente, garanția pentru tineret și ajutoarele pentru persoanele cele mai defavorizate, care vor fi introduse în următoarea perioadă. Acest lucru va însemna um, o sumă de 5 până la 6 miliarde de euro mai puțin pentru politicile sociale europene. Noi, grupul socialist, vă rugăm să vă mențineți ferm pe poziții și să țineți cont că beneficiați nu doar de sprijinul Comisiei Împă, ci de sprijinul, tutului, de sprijinul uh, Parlamentului în asamblul său. Am câteva întrebări. În primul rând, care este poziția în cadrul negocierilor în ceea ce privește transferabilitatea între fonduri? Care sunt procentajele? Cum stau lucrurile la ora actuală? E o posibilă soluție, mai ales pentru acele țări unde nu prea există investiții, ar putea să apară tentația să recurgă la transferabilitate, să ia fonduri din Fondul Social European și să direcționeze aceste fonduri înspre alte uh, politici. O altă întrebare, ce se întâmplă cu rezerva de 20% din FSE menită să combată excluziunea socială și sărăcia? Am primit uh, informații din partea reprezentanței permanente a Spaniei că și acest uh, procent, această rezervă, a fost diminuată în cadrul negocierilor. Iată, doar câteva întrebări deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai sunt și alte solicitări de luare de cuvânt? Nu? Atunci um, aș vorbi și eu despre partea care apare în ambele dosare și anume articolul 84.3 uh, din regulament și mai ales despre cota rezervată Fondului Social European în cadrul politicii de coeziune. În această negociere, punctul care îl uh, interesează pe Sergio Prioto face parte indirect din negociere, pentru că cei 20% uh, uh, pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale intră, de fapt, în uh, Uh, negocierea pentru Fondul Social European și, după cum știți, Parlamentul European a blocat negocierea pe această parte a acordului FSE atât timp cât nu se regăsește o parte corespunzătoare în, uh, în celălalt regulament. Deci atât timp cât nu avem o cotă pentru politica de coeziune la Fondul Social European, nu discutăm despre acest punct. Echipa de negociere de la Comisia Ocupare a fost pusă în situația de a uh, coborâ la 23% pentru cota Fondului Social European e, și în această situație a spus că pentru noi asta este una din condițiile acordului. Pentru noi asta face parte dintr-un pachet, dintr-o logică de pachet. Consiliul oricum a spus nu, ăsta este subiectul discuției, dar noi nu vom fi de acord și atunci noi am zis, bine, nu vorbim despre asta acum, dar asta înseamnă că noi nu vom fi de acord. Deci, iată, rămâne o ambiguitate aici despre condițiile în care ne vom pune de acord asupra cotei fondului social, pentru că pentru noi partea de 20% pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale este la fel de importantă. Aici v-aș spune foarte clar care este părerea mea în această negociere. Există presiuni pentru a încheia negocierile, pentru că ne aflăm la sfârșitul președinției irlandeze, pentru că autoritățile locale, la rândul lor, uh, uh, cresc nivelul presiunii. Data trecută am pierdut un an pentru că nu aveam uh, temeiul juridic suficient de devreme pentru a organiza licitațiile și pentru a defini uh, programele operaționale. Pentru că e adevărat că este un proces foarte greu care se poate declanșa numai după ce s-a adoptat temeiul juridic. Deci, iată, o presiune foarte puternică, inclusiv din partea unor colegi de la Comisia Regii, ca să încheiem lucrările aici. Dar, cum nu suntem încă într-o bază pe care o putem accepta, cred că din punct de vedere politic avem tot dreptul să rezistăm. Dovadă la conclu în concluziile sale din februarie 2013, Consiliul European a spus că cota rezervată Fondului Social European ar trebui să fie satisfăcătoare, iar din punctul nostru de vedere, satisfăcător înseamnă cam 25%. Pe ultima linie dreaptă a negocierilor uh, ajungem să descoperim undeva într-un colț uh, al paginii un fișier anexat despre care n-auzisem nimic, ajungem să-l citim cu atenție și să descoperim niște elemente neprevăzute care au fost introduse acolo pentru a diminua baza din care se calculează cei 25%. Uh, iată, elemente pe care ni le rezervă ca surpriză Consiliul care ajunge să ne spună calculăm 25% din politica de coeziune minus mecanismul de conectare a Europei. Asta înseamnă 10 miliarde, deci înseamnă că baza este redusă cu 10 miliarde. Baza de calcul. Eu resimt presiunea foarte puternică din partea colegilor de la Regi și din partea președinției irlandeze, ca să încheiem totul până mâine la 8. Am senzația că avem o marjă de, de, de negociere foarte slabă, pentru că deja am ajuns undeva la 23,5% și nu putem să acceptăm o bază de calcul mai mică, deci vrem 23,5% din baza globală care include și Connecting Europe, și în al treilea rând, asta înseamnă că nu intră și fondul de ajutorare pentru categoriile cele mai defavorizate. Și răspunsul pe care regii l-a făcut în mod oficial în numele echipei de negociere a Parlamentului European, de altfel într-o formulare pe care noi n-am validat-o, nu vorbește despre prezența sau absența fondului de ajutorare pentru categoriile cele mai defavorizate. Din punctul nostru de vedere este total în afară. Acum, din punct de vedere politic, cred că avem o poziție solidă și trebuie să rezistăm, dincolo de concluziile Consiliului European din februarie, trebuie să observăm și prioritățile pe care le afișează Consiliul începând cu luna februarie și care sunt apoi prioritățile expuse de comisie. Știți că astăzi, pentru că nu s-a uh, publicat uh, comunicarea așteptată privind uh, uh aspectele financiare, așa că s-au uh, trezit să publice o comunicare privind uh, ocuparea tinerilor. Și proiectul de concluzii ale Consiliului European aduce din nou o presiune asupra Fondului Social European din mai multe puncte de vedere, pentru că vorbește și despre ocuparea tinerilor, dar și despre instrumentul destinat mobilității tinerilor. Ca urmare, toate pistele pe care le explorăm pentru politica socială în favoarea ocupării și în favoarea ocupării tinerilor conduc la Fondul Social European. Deci avem la dispoziție toate elementele pentru a rezista și pentru a cere tuturor actorilor implicați să-și asume răspunderea. Pentru că această problematică ține dacă este nevoie de arbitrajul Consiliului European și nu de o a vreunei direcții generale nici măcar n-aș spune Direcția Generală din Comisie, pentru că chiar și în cadrul co colegiului, poziția Direcției Generale Ocupare este susținută, aș spune, total de uh, Direcția Generală competentă pentru afacerile regionale. O să vedem mâine. Uh, Mm, simt că din partea noastră fie acceptăm, fie refuzăm, nu? Și nu trebuie să ne temem că vom fi acuzați că am blocat negocierile, având în vedere mizele politice pe care le aveam în spate în acest stadiu al negocierilor. Acum, ceea ce privește restul elementelor, lucrurile își urmează cursul și mai rămâne un punct pe care trebuie să-l analizăm împreună, cum ne vom adapta metoda de lucru la evoluția metodei de lucru a comisiei competente pe fond pentru raportul domnului Cosa, Comisia Regii. Comisia Regii a adoptat în acest caz o procedură foarte originală care ne-a determinat și pe noi să ne asumăm aceeași originalitate. Ca urmare, pe 5 iulie anul trecut am adoptat proiect de aviz al lui Adam Cosa, dar nu votasem decât amendamentele, tocmai pentru a respecta procedura adoptată de Comisia Regii. Pentru că ce a vrut Comisia Regii să facă? Să deschidă negocierile numai în baza amendamentelor, fără un vot pe avizul final. Dar asta înainte de existența articolului 70 și atunci nu se pusenea încă întrebarea dacă au sau nu un mandat de negociere, pentru că ar fi fost incompatibil cu procedura care a fost adoptată până la urmă. Între timp, Comisia Regii formulase această procedură originală pentru a redeschide un termen de depunere a amendamentelor și o nouă procedură de înaintare a amendamentelor de-a lungul negocierilor cu Consiliu. Astăzi am ajuns la uh, scadență. Comisia Regia așadar a redeschis un termen de depunere a amendamentelor pe uh, marginea raportului lui Lambert van Nistelrooy și al uh, lui Constanțe uh, Krell. Astfel, se realimentează, dacă vezi, dezbaterile pe care le încheiasem la, 5, ă, la 11 iulie, îmi cer scuze. Și în reuniunea coordonatorilor am discutat să vedem cum ne organizăm în acest caz. Știind că suntem Um, într-o procedură de comisie asociată, începând uh, cu articolul 81. Și atunci s-a propus să avem o intervenție cât mai bine țintită pentru a fi cât mai eficienți și să redeschidem un termen de depunere a amendamentelor în acord cu raportorul, cu Adam Cosa, pe acest punct al articolului 84.3 și numai pe acesta pe celelalte să ne confirmăm votul inițial, atât asupra proiectului inițial de raport al lui Adam Cosa, cât și asupra documentului din aprilie anul trecut, ă, din aprilie acesta îmi cer scuze, privind inițiativa de ocupare a tinerilor. În acest sens, termenul de depunere a amendamentelor a fost redeschis până pe 26 iunie. Pe 8 iulie vom examina amendamentele și vom vota pe 11 iulie. Asta cu două înainte să se pronunțe, cu două zile înainte să se pronunțe Comisia Regii. Contând pe o bună cooperare între cele două comisii, probabil că va trebui să avem același amendament, așa cum a fost și în cazul raportului domnului Cosa. Și, de asemenea, acesta va trebui redactat în engleză. Sper că am fost clară. Nu? Nu am fost clară? E clar că nu e clar. Bun. Ideea e că trebuie să ne adaptăm la procedura regii și ca să facem asta va trebui să revotăm un text, un text care trebuie să se concentreze pe punctul din negociere, cel mai critic, și anume cota Fondului Social European în fondurile din politica de coeziune. Înainte de a încheia acest punct, dacă doresc uh, să ia cuvântul cei doi raportori, pot să fac asta, nu știu în ce ordine, Adam Cosa. Am să fiu succint. Cred că cei patru colegi care au luat parte la discuție și doamna președinte au rezumat lucrurile foarte bine. Am analizat aceste probleme din toate punctele de vedere posibile. Cred că mâine dimineață vom avea o sesiune de o oră extraordinară în care vom purta dialogul tripartit. Ne vom uh, concentra asupra Fondului Social European și asupra cotei minime. Aștept să văd dacă vom uh, vedea o nouă inițiativă din partea Consiliului, însă nu cred că acesta își va modifica poziția. Este foarte important să ținem cont de acest lucru în avizul nostru și ca acesta să fie adoptat, să fie inclus în uh, raportul regii. O ultimă observație pe 6 iunie în ceea ce privește aliniatul 84. Vorbitorul cer scuze, iunie 26, 26 iunie este termenul limită pentru înaintarea de amendamente. Cred că amendamentele trebuie să se asemene cu cele pe care le-am înaintat deja, pentru că trebuie să dăm dovadă de coerență. Mulțumesc, doamnă președinte. Este clar că o cotă satisfăcătoare a Fondului Social European, așa cum spunea Consiliul după summitul din februarie, nu înseamnă neapărat același lucru și pentru noi, cei de la Comisia Ocupare, mă refer la termenul satisfăcător. Dacă pot să ne uh, Uh, poziția noastră a echipei de negociere, partea, o parte satisfăcătoare, o cotă satisfăcătoare a Fondului Social European pentru 2014-2020 ar reprezenta 23,5% din fondurile de coeziune, inclusiv Connecting Europe, fără a include FEAD, um, deci fondul de ajutorare pentru categoriile cele mai defavorizate. Aceasta este linia de negociere pe care o vom susține mâine. Nu putem să includem totul în Fondul Social European, politicile pentru ocupare, garanțiile pentru tineret, ajutorul pentru uh, categoriile cele mai defavorizate, fondul de ajutorare pentru combaterea sărăciei. Uh, Iată ce înseamnă o cotă satisfăcătoare a Fondului Social European în cadrul fondurilor de coeziune. Președinta, reamintesc că la punctul 13, la raportul lui Adam Coza, redeschidem termenul de depunere a amendamentelor numai pentru articolul 84.3, care trebuie depuse în engleză până pe 26 iunie. Votul va avea loc pe 9 iulie, după o dezbatere care va fi organizată pe 8, da? Deci dezbatem pe 8 și votăm pe 9. Trecem acum la punctul 15 și dau cuvântul lui Alejandro Sercas, care a plecat. A, asta e. Atunci trecem la 16 și dau cuvântul doamnei Sari Esaia, care ne va prezenta proiectul de raport privind uh, propunerea de directive ale Parlamentului European uh, și a Consiliului, care își propune să modifice mai multe directive pentru a le alinia la regulamentul 1272 din 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor. Aveți cuvântul, doamna raportoare. Right. Domnul Sercas tocmai a sosit. Ok, so thank you, Mulțumesc, mulțumesc, doamna Președintă. Prin urmare, regulamentul 1272 din 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și, și amestecurilor se aliniază astfel acest regulament la sistemul GHS, sistemul ONU, pentru identificarea celor substanțe chimice periculoase și care urmărește să informeze utilizatorii acestor substanțe referitor la gradul de periculozitate al acestora prin intermediul unor uh, semne grafice, unor etichete și așa mai departe. Aceste cinci directive trebuie adaptate. Acestea includ trimitere la, trimiteri la legislația europeană pentru clasificarea și etichetarea substanțelor alinierea trimiterilor, trimiterilor și terminologiei acelor cinci directive pentru a se alinia la regulamentul GHS nu presupune modificări uh, domeniului de, de modificări ale domeniului de aplicare. Nu cred că ar trebui să facem de altfel acest lucru acum. Prin urmare, modificările propuse de comisie au un caracter pur tehnic, precum și acele modificări propuse în acest proiect de raport. În același timp, este evident că aceste cinci directive trebuie reînnoite cât se poate de repede pentru a asigura coerența juridică și pentru a putea oferi un răspuns rapid atunci când substanțele periculoase sau cu un grad ridicat de risc sunt prezente în uh, mediul de lucru. Cred că noi aici, la Parlament, nu ar trebui să ne implicăm în prea în aspecte de natură tehnică, pur tehnică, care nu au nevoie de observații de natură politică. Totuși, am încercat să vin cu completări acolo unde propunerea Comisiei prezenta o serie de lacune, cel puțin după înțelegerea mea. Am venit și cu justificări pentru amendamentele pe care le-am adus, poate nu trebuie să le reiau aici. Ideea era să fac uh, directivele să se alinieze cu, directive, cu definițiile oferite pentru substanțe și amestecuri. Principale modificări s-au adus articolului 1 privind siguranța la locul de muncă. După părerea mea, toate acele uh, container care prezintă etichete ar trebui să prezinte avertismente referitor la gradul de periculositate al substanțelor. Cred că această directivă trebuie să intre în vigoare până în până în 2015, pentru că aceasta este data până la care amestecurile vor fi ambalate, etichetate și clasificate conform directivei 199-45. Delegarea competențelor către comisie ar putea să se facă respectând practica actuală am hotărât însă să nu fac acest lucru, să aștept uh, momentul în care cele cinci directive uh, vor fi modificate în mod corespunzător. Spunem adesea în cadrul Comisiei Empel că anumite acte legislative au un caracter pur tehnic. Însă, pe măsură ce începem să ne ocupăm de acestea, ele își dezvolte adevăratul caracter politic. Dar dați-mi voi să vă spun că acest dosar este unul cu adevărat foarte tehnic. Iată de ce aș dori acum să-i mulțumesc asistentului meu care are o pregătire în domeniul tehnic. Fără ajutorul dumnealui nu aș fi putut să elaborez acest raport. După cum vă spuneam, e un raport foarte tehnic și aștept cu mare interes să văd care va fi contribuția pe care o vor aduce raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorii dumneavoastră din umbră sunt aici, sunt pe poziții, așa că o să le dau cuvântul. Are cuvântul Ole Christensen pentru început. Til uh, for hendes så langt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și raportoarei pentru activitatea dumneavoastră, siguranța la locul de muncă este o prioritate pentru noi în cadrul grupului socialist. Dar cred că este și o prioritate în activitatea Parlamentului European. Articolul 31, aliniatul 1 din cartă, spune că lucrătorii trebuie să-și desfășoare activitatea în condiții de siguranță la locul de muncă. Trebuie să ne amintim că în 2007 Comisia spunea că dorea să reducă numărul accidentelor la locul de muncă cu 25% până în 2012. Bineînțeles, trebuie să facem astfel încât Comisia să-și respecte acest angajament. În ultimii ani însă a fost destul de greu. Comisia a început să pună sub semnul întrebării anumite standarde, standarde care ar trebui să protejeze lucrătorii când aceștia desfășoară activitatea. Vorbim aici de dialogul social, de acorduri între angajatori și angajați din anumite sectori, din anumite sectoare. Vorbim, de pildă, de scutirea IMM-urilor de uh, povară administrativă, însă uh, siguranța la locul de muncă nu ar trebui să fie, să fie niciodată privită ca o povară administrativă, nu ar trebui să fie o scuză pentru a dilua cerințele în ceea ce privește siguranța. Vorbim de cerințele acestei directive. În spatele acestora se află niște norme, niște reguli care ar trebui să asigure uh, condiții de siguranță pentru acei lucrători care intră în contact cu substanțe periculoase astfel de substanțe sunt adesea întâlnite în IMM-urile din Europa. Haideți să vorbim despre sectorul saloanelor de coafură. Există aici multe uh, IMM-uri care folosesc substanțe chimice periculoase în activitatea lor zilnică. Este important așadar să nu pierdem din vedere siguranța lucrătorilor și să avem o abordare uh, ca în fața unui exercițiu pur tehnic. Dacă vorbim de uh, progresul tehnologic, uh, într-adevăr, după cum spuneați, doamnă președinte, e bine să ținem cont de acesta. Putem întotdeauna reevalua directiva pentru a o actualiza, pentru a aduce în pas cu schimbările, cu progresul tehnic, însă trebuie să avem grijă să nu pierdem din vedere uh, regulile care oferă o adevărată, o reală protecție lucrătorilor. Mulțumesc, doamnă președinte, aștept cu mare interes dezbaterea referitor la directivă. Mulțumesc. Mulțumesc, mai dorește cineva să intervină? Then uh, I ask the commission, uh... Da, atunci am să uh, dau cuvântul comisiei. Doamna Moitină, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. După cum uh, spunea doamna raportor, e vorba de o aliniere a celor cinci directive privind sănătatea și siguranța la noul sistem de clasificare a substanțelor periculoase și preparatelor. Dați-mi voie să vă aduc aminte um, de evoluția regulamentului regulamentului despre care vorbim la ora actuală, privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor. Ne referim aici la directiva privind uh, substanțele periculoase, printre altele, directiva care face parte din pachetul celor cinci directive care nu include o trimitere la un al doilea pilon de cerințe de etichetare, Acum toate acestea sunt uh, armonizate în cadrul noului regulament. Când uh, am elaborat propunerea pentru noua directivă, ne-am confruntat cu problema corelărilor între sistemul anterior și uh, regulamentul uh, nou privind de clasificarea, etichetarea și ambalarea. Uh, că, și anume că nu existau corelări întotdeauna directe. Iată de ce am încercat să găsim cele mai bune corespondențe referitor la substanțele și amestecurile din sistemul anterior, încercând în același timp să menținem un nivel crescut uh, în ceea ce privește protecția și asigurarea siguranței la locul de muncă. În ceea ce privește amendamentele înaintate în proiectul de raport, constatăm într-adevăr că anumite amendamente încearcă să îmbunătățească terminologia folosită în regulament. E vorba de pildă de amendamentele 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17. Există alte amendamente care introduc um, categorii suplimentare de substanțe și amestecuri. acestea pot fi considerate ca dând dovadă de consecvență față de abordarea prezentată la amendamentul 1. Acesta încearcă să se asigure că directiva va fi revizuită pentru a asigura o adaptare la evoluțiile tehnologice. În cele din urmă, aș dori să vorbesc despre amendamentul cu numărul 4. Propunerea comisiei include formularea așa cum apare ea în versiunea inițială a directivei, directiva 9285, e vorba de etichetare și se mai folosește uh, în, îmi cer scuze, în amendamentul numărul 4 se propune folosirea cuvântului clasificare lucru care reprezintă într-adevăr o modificare față de textul inițial al directivei actuale. Mulțumesc! Thank you. I give the floor back to the rapporteur. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum uh, din nou uh, raportoarei. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru toate recomandările din partea Comisiei, le vom analiza îndeaproape. Nu vom, sigur, nu vrem să facem niciun fel de modificări de conținut ale directivei, ne dorim doar o legislație coerentă și ne dorim ca acest, aceste reglementări să-și atingă obiectivul scontat. Mulțumesc tuturor pentru comentarii. Mulțumesc și singurului raportor din umbră care este prezent acum. Președinta, mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 27 iunie la ora 12. Apoi vom vota pe 26 septembrie în Comisia Ocupare. Ne întoarcem așadar acum la punctul 15, delegația Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale la Vilnius, Lituania, 2-3 mai 2020. 13. Prezentarea acestei delegații va fi făcută chiar de cel care a condus delegația, domnul Alejandro Sercas, și poate că după aceea vor mai dori și alți membri să vorbească, nu știu, dar pentru moment îi dau cuvântul domnului Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte succint. Așa cum ați spus, pe 2 uh, și 3 mai am fost la Vilnius uh, în cadrul unei vizite, unei vizite a um, comisiei noastre. Uh, din echipa care a vizitat, care a realizat această vizită au făcut parte Jean Lambert, Vilia Blinkeviciute, și eu însumi. Ne-am întâlnit cu uh, Ministrul Ocupării și Afacerilor Sociale, cu Secretarul de Stat pentru Afaceri Externe, cu interlocutori uh, sociali, cu ONG-uri. Am, uh, ne-am întâlnit și cu beneficiarul unui proiect al Fondului Social European cu reprezentanții ai președinției Republicii și am vizitat și o agenție europeană pentru egalitatea bărbați-femei care își are sediul la Vilnius. Obiectivul a fost, bineînțeles, de a pregăti președinția lituaniană, care va începe la 1 iulie, și pentru a vedea care este situația socială în această țară. Am discutat mm, despre problematicile care se regăsesc uh, frecvent pe ordinea noastră de zi. Am uh, putut uh, să ne bucurăm de un adevărat sprijin față de inițiativele noastre. Președinția lituaniană pare să fie bine pregătită, să cunoască bine mizele, însă am simțit și o mică nesiguranță, pentru că este prima dată când un stat baltic prezidează Uniunea Europeană, mai ales într-un moment cu ordine de zi atât de încărcată. Președinția Republicii, Ministerul Afacerilor Sociale s-au angajat cu toții să respecte uh, scadențele și, și obiectivele financiare. Uh, președinta Republicii mai ales uh, uh, a avut o poziție destul de dură de fiecare dată când am vorbit despre poziția inflexibilă a Consiliului, foarte rapid, doamna președintă schimba tonul și trecea la mm, atacuri de fond împotriva Parlamentului European, vorbind despre reprezentativitatea acestei instituții și părea să ignore că pe anumite puncte, cum sunt cele bugetare, există o identitate de opinie între cei doi colegiuitori. Credem că este cazul ca doamna președintă a Lituaniei să înțeleagă că Consiliul nu mai este singurul legiuitor. Aș semnala și vizita la Institutul pentru Egalitate, Egalitate între Bărbați și Femei, vizită care a fost foarte interesantă. Acolo lucrează mai mulți experți din mai multe țări cu atribuții de investigații de studii privind uh, drepturile femeilor, uh, privind egalitatea. Ne-au prezentat un studiu privind concilierea între viața profesională și viața uh, personală. concentrându-se pe uh, tematica concediilor uh, de paternitate. Cred că în afară de Suedia sau Danemarca, Uh, n-am mai auzit nicăieri niște observații atât de uh, curajoase privind responsabilitatea împărțită între bărbați și femei. Așadar, poziții foarte precise, foarte concrete, care ne-au arătat uh, care au fost progresele realizate în acest domeniu al politicii sociale. Cred că președinția lituaniană este gata să facă uh, toate eforturile necesare. Sunt conștienți că lucrurile nu vor fi ușoare, mai ales în domeniul bugetar și sper că sunt gata să lucreze într-un spirit care pare foarte apropiat de cel al nostru. Mulțumesc foarte mult de ace- pentru acest raport uh, precis, doamna președintă. Înțeleg că aveți rezerve privind interpretarea de către anumiți interlocutori ai dumneavoastră a puterilor colegiuitorilor, dar uh, uh, din fericire nu cu aceste persoane va trebui să negocieze Parlamentul. Vom avea un prim test cu uh, președinția irlandeză, pentru că, așa cum au spus raportorii din, pentru pachetul Fondului Social European, vom avea o întâlnire cu ei, fie în săptămâna sesiunii de la Strasburg, fie după, pentru a um, prezenta acest dosar și ministra va veni în comisia noastră pe 9 iulie, iar eu, uh, la rândul meu, începând cu 12 iulie, voi merge în Lituania pentru a participa la Consiliul Informal EPSCO. Așadar, vom putea verifica ceea ce ne-ați uh, spus dumneavoastră și asta în modul cel mai precis. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 17, unde vom vorbi despre un proiect de aviz în atenția Comisiei ENVI. Este vorba despre un raport din proprie inițiativă privind eco-inovarea, locuri de muncă și creștere economică prin intermediul politicii de mediu. Raportorul este Phil Bennion, căruia îi dau cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de aviz. Domnule raportor, aveți cuvântul. <clears throat> Yes, uh, thank you. Uh, yes, as you said, the Environment Committee. Cum uh, spuneați, cum se envi are un raport în proprie inițiativă asupra felului în care se pot crea locuri de muncă și creștere economică prin intermediul politicii de mediu. Noi contribuim cu un aviz, deoarece e clar că sunt oportunități pentru noi locuri de muncă, ce ar putea proveni din uh, politicile de ecoinovare în viitor și asta în mai multe sectoare. Fie că vorbim de bioplastic sau alte sectoare în uh, noile tehnologii. Deci locuri de muncă se pot crea aici. Iată de ce am redactat un scurt aviz uh, la care sper să primești și amendamente și aștept contribuțiile colegilor pe această temă. UE are un obiectiv ambițios în strategia 2020 pentru a construi o economie durabilă prin ecoinovare și e limpede că există potențial la nivel de leadership și de ecoinovare, așa încât UE să se afle, uh, să fie vârful de lance al noi revoluții ecologice, stimulând atât creșterea economică cât și ocuparea. E important de asemenea ca aceste tehnologii despre care vorbim, uh, în aceste sectoare să rămânem lideri și nu doar să sfârșim prin a importa lucruri din restul lumii atunci când am putea fi, cum spuneam, vârful de lance în a produce uh, noi înșine aceste uh, lucruri știm care sunt constrânge bugetare provenite din criză și politicile de austeritate, ceea ce înseamnă că există mai puțin capital disponibil pentru investiții. E nevoie deci de finanțare strategică pentru proiecte cheie care să aducă creștere pe termen mediu și lung și să contribuie la relansarea economică, să ne asigurăm. De asemenea că aceste investiții corespund și obiectivelor noastre de mediu Uh, aducând rezultate mai bune, inclusiv pentru consumatori, consumatori și potențialul de um, creare de locuri de muncă. Pe măsură ce uh, Europa se dezvoltă și locurile de muncă se diversifică uh, față de sectoarele industriei, respectiv serviciilor. Există, apar tot mai multe noi sectoare de nișă care pot aduce locuri de muncă, uh, cercetare și dezvoltare, um, proiecte de fizică, instalații de construcții și așa mai departe. Această diversitate a sarcinilor ar permite lucrătorilor europeni să găsească mai multe oportunități pentru a găsi locuri de muncă potrivit uh, capabilităților lor. Trebuie să asigurăm tranziția către aceste noi proiecte ecologice. E vital ca atare ca Parlamentul să susțină Comisia și statele membre în realizarea îndeplinirea acestei viziuni, nu doar pentru progresul uh, de mediu, ci pentru a aduce creștere durabilă și locuri de muncă, coordonând în mod adecvat formarea aștept uh, contribuțiile colegilor și cred că putem aduce o contribuție benefică mm, documentului din Comisia Envi. Mulțumesc, spune președinta, George Bach și apoi Alejandro Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Bach. Gleiche. Aș dori să-i mulțumesc încă de la început colegului Phil Benin pentru avizul reușit. Cred că a descris situația cât se poate de clar, a conturat-o foarte bine, a subliniat principalele provocări, obiectivele cred că au fost prezentate clar de comisie și trebuie să le avem în continuare în vedere. S-a vorbit despre principalele puncte, inovația. Inovația reprezintă alfa și omega pentru a genera creștere economică. În plus, creștere și inovare, eco-inovare, în plus uh, investițiile, investițiile în uh, mediu și un alt punct important, amintit de domnul în domeniul educației. Pentru că ecoinovarea poate fi atinsă doar dacă avem un personal competent. Cred că, în ansamblu, e o bună abordare și că din lipsă de spațiu nu a putut fi extinsă. La punctul 5 nu ne facem prea multe griji. Cred că uh, e un pic îndrăzneț dacă vrem să facem față acestor uh, provocări doar cu ecoinovare. Cred că am putea găsi formulări care să nu fie chiar atât uh, de ferme, chiar atât de tăioase. Dar, după cum spuneam, uh, formare continuă, educare, crearea de locuri de muncă durabile, numeroase, da, obiective bune. În ansamblul său cred că e o propunere reușită și că cu siguranță această propunere va beneficia de sprijinul nostru. Mai există doar câteva puncte pe care mai trebuie să le dezvoltăm un pic. Mulțumesc! Alejandro Sarcas. Alejandro Sercas. În numele colegei mele, Kinga Gönz, care se scuză pentru absența uh, de la ședința noastră, trebuie să încep prin a spune că textul lui Phil Bennion nu ne pune nicio problemă chiar dacă considerăm că ar putea fi ameliorat uh, adăug- cu câteva adăugiri. Trebuie să reamintim importanța educației, pe termen mediu și lung, e un element decisiv, credem noi, nu doar pentru femei, dar și pentru persoanele de vârsta a treia. Apoi, uh, Uh, termenul calitate nu figurează în acest text. Ori noi credem că inovarea în viitor um, se va situa tocmai pe terenul calității și al excelenței. Practic, se deschide în fața noastră o nouă epocă, o nouă eră și e nevoie de multă coordonare. Întreprinderile nu trebuie să lucreze singure, trebuie să se creeze niște sinergii între activitatea uh, întreprinderilor, între universități și institutele tehnologice. Trebuie să apară o punere în comun a tuturor acestor capacități. Apoi, apar noi provocări, dar și noi posibilități. Trebuie să putem uh, însoți uh, persoanele și întreprinderile, municipalitățile care vor fi implicate în această tranziție. Nu trebuie să ne bazăm doar pe forțele ce acționează pe piață. Trebuie să ținem seama uh, și de forțele sociale trebuie să îi ajutăm pe așa zi și perdanți, cei care nu sunt în măsură să se adapteze la aceste noi realități socioeconomice. Deci au nevoie de sprijin pentru ca tranziția să se facă în mod echitabil, atât pe grupe sociale cât și pe sectoare. Președinta, dacă există alte intervenții? Nu. Comisia poate, domnule Martin? Vă rog. Donc, euh, la Commission tient tout Întâi de toate, Comisia uh, dorește să marcheze aprecierea față de acest raport, care este factual, clar și scurt și ilustrează legătura între ecoinovare și ocupare. Uh, raportul recent de evaluare a unui program administrat de Agenția Executivă pentru Competitivitate um, a Comisiei Europene. E un program de demonstrație în ce privește cu inovarea. Arată, deci, acest raport că fiecare proiect finanțat în acest context generează 8 locuri de muncă stabile după 5 ani. Sunt cifre interesante, nu e o cifră ce poate fi generalizată în mod necesar, dar legătura este dovedită. Prin urmare, există un potențial enorm care ne va aduce beneficii tuturor, după părerea mea. Și o observație elementară, trebuie să ne asigurăm că ecoinovarea va fi finanțată la înălțimea ambițiilor exprimate. Și cu acestea vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă există alte intervenții, atunci am să dau din nou cuvântul lui Phil Benion pentru concluzii. Da, mulțumesc pentru comentarii. Sunt sigur că raportorii din umbră vor fi în măsură și ei să adauge elemente la acest text și să lărgească area de aplicare, ameliorând uh, textul din acest uh, moment. Nu dispunem de prea mult spațiu, deci uh, textul trebuie să fie scurt și la subiect. Personal, părerea mea despre uh, educație și formare, e bine, uh, lucrez îndeaproape cu colegii mei din teritoriu și au, ei au o, o viziune foarte clară asupra formării pentru ecoinovare. Cum vă spuneam, deci, conlucrez cu acest coleg specialist pe tema educației pentru ecoinovare. Mulțumesc. Președinta, Mulțumim. Amendamentele pot fi depuse până pe 2 iulie, le vom examina pe 5 septembrie, compromisurile pe 18 septembrie și vom vota de îndată apoi în comisia noastră, așa încât și comisia ENVI să poată ține seama de avizul nostru în votul său de pe 5 septembrie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 18, și trebuie să oferim un aviz Comisiei Jurii asupra cursului dat delegării de puteri legislative și controlului competențelor de executare ale Comisiei de către statele membre. Coordonatorii m-au rugat să vă prezint acest proiect de aviz și ați primit, prin urmare, un uh, proiect de text care corespunde constrângerilor pe care noi le cunoaștem, uh, cu limitele de caractere pentru textul pe care îl propunem. Iată de ce am propus câteva axe principale. Odată, importanța pe care Parlamentul o acordă unei abordări orizontale, pentru că e vorba de competențe de executare în cadrul financiar multianual. Trebuie să insistăm ca delegarea puterii, de puteri legislative comisiei să țină seama de importanța acestor aspecte din punct de vedere politic și strategic. E un element pe care îl verificăm, deoarece uh, bunoară în cadrul raportului Utei Steinruck negociem tocmai actele delegate în cadrul raportului său pe tema programului de inovare socială europeană. Vă reamintesc, conferința președinților a arătat că în ce privește propunerile legislative vizând CFM, că elementele cum sunt obiectivele și prioritățile. Dotările financiare în sens larg trebuie toate adoptate prin acte delegate din momentul în care alte precizări nu figurează în actul legislativ de bază. Și aș dori să reamintem acest lucru în proiectul nostru de aviz. În plus, aș dori să criticăm Consiliul și Comisia nu pentru că ne face plăcere în mod deosebit acest lucru, ci pentru că am constatat că aceste două instituții încearcă în mod sistematic să evite recursul la acte delegate. Și acest lucru duce la o situație de blocaj instituțional cât se poate de regretabilă. Consiliul și Comisia, în realitate, par să nu respecte spiritul articolului 290 și 291 al Tratatului de Funcționare al UE, vizând distinția între acte delegate și acte de punere în aplicare. Vă reamintesc necesitatea pentru Parlamentul European de a contesta validitatea deciziilor luate de comisie atunci când uh, aceasta nu respectă limitele puterilor sale de executare, așa cum a fost cazul în dosarul EURES, unde, așa cum vă amintiți, a trebuit să solicităm uh, Comisiei Jurii, tocmai, să sesizeze Curtea Europeană de Justiție, considerând că puterile în termen de acte delegate ale Parlamentului European nu au fost respectate și profit pentru a da, că avizul curții um, este pendinte, dar că nu vom avea o hotărâre judecătorească decât la finele mandatului nostru. În fine, aș propune să subliniem că în cadrul alinierii procedurilor între vechile măsuri de comitologie, măsuri ce au fost deja supuse procedurii uh, trag de uh, control vor trebui adoptate prin acte delegate, dar acesta este un punct care ne vizează mai puțin și nu în mod direct. Două mesaje principale din partea mea. Ne dorim o abordare orizontală pentru actele delegate în CFM și trimit din nou la um, negocierea raportului PSCI și apoi Comisia trebuie să țină seama de um, drepturile, de competențele uh, um, pentru puteri delegate ale Parlamentului, uh, lucru care nu s-a întâmplat în dosarul EURES. Iată, v-am reprodus conținutul acestui aviz și, desigur, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru adăugiri în funcție de uh, contribuțiile dumneavoastră. Cine se scrie la cuvânt? Bien, je vois que ce sujet passionne tout le monde. Euh, c'est pourtant un... E un subiect pasionant, se pare. Uh, nu știu ce am moștenit tocmai eu acest subiect. În fine. În ce privește puterile, competențele comisiei noastre, vorbim de un text important pentru că Parlamentul se mobilizează de ani de zile uh, um, pentru ca prin codecizie uh, tot ce înainte a fost comitologie să nu uh, fie dat cu totul la o parte de realitatea uh, competențelor de executare ale comisiei. Dacă tot nu aveți alte observații, vă propun în termen pentru depunerea amendamentelor, cred că sunt foarte multe, 26 iunie la prânz. Le vom examina pe 5 septembrie, le vom vota 25-26 septembrie, iar Comisia Juri se va pronunța asupra raportului domnului Sayer 9 sau 10 octombrie. Am încheiat deci și acest punct de pe ordinea de zi. Iar la punctul 19 examinăm proiectul de aviz pe care comisia noastră îl redactează pentru Comisia Jurii o propunere de directivă vizând echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutive ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe. Dacă nu mă șel, e vorba de celebra cotă, de numărul de femei uh, reprezentate în rândul administratorilor. Comisia FEM împărtășește competența pe fond cu Comisia Jurii. Îi dau de îndată cuvântul raportoarei Marie Cornelisen. Examinăm cele 67 de amendamente, din care 42 sunt identice. Doamna raportor, aveți cuvântul. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți colegi care au înaintat amendamente. Am existat câteva divergențe, lucru deloc surprinzător. Însă am reușit să ajungem la un consens, colegii au venit cu multe idei interesante la care eu nici măcar nu mă gândisem. E într-adevăr un efort la care toată lumea din Parlament participă. Încercăm să facem din această directivă cea mai bună posibilă. Sper că toată lumea a primit această diagramă colorată în urmă cu câteva săptămâni uh, eram uh, pe avion și mi-am spus dintr-o dată că trebuie să înțeleg mai bine această inițiativă, cum se va concretiza totul pentru statele membre. Am uh, făcut o schiță pe șervețel în avion și unul din asistenții mei a făcut această diagramă. Sper că ne va ajuta să înțelegem lucrurile mai bine și ne va facilita interacțiunea cu statele membre am să țin cont de observațiile făcute de domnul Benien la ultima întâlnire din cadrul acestei comisii când am abordat acest subiect. Puteți observa că începe din colțul de stânga, unde statul membru trebuie să se gândească dacă are deja măsuri, dacă așa stau lucrurile, trebuie să se întrebe dacă trebuie să le suspende sau nu, dacă hotărăște într-adevăr să uh, meargă pe calea suspendării, poate cere, din punctul meu de vedere, suspendare în ceea ce privește orice politică. Dacă un stat membru consideră că astfel va atinge obiectivul dorit, foarte bine. În 2017 se va face o evaluare. Dacă s-a înregistrat progres, înseamnă că ne-am atins obiectivul, mergem pe calea cea bună. Dacă nu, uh, Uh, înseamnă că un stat membru poate nu a recurs la suspendare, nu are măsurile necesare, trebuie să ia atunci măsuri legislative în acest sens. Oricum trebuie să facă acest lucru în temeiul prevederilor directivelor europene. Companiile trebuie să vadă dacă au o cotă minimă de 40% de angajați de ambele sexe, dacă nu, trebuie să-și revizuiască procedurile, dacă, în schimb, ambele sexe sunt reprezentate în proporție de minim 40%, foarte bine. Dacă nu, atunci companiile vor trebui să vină cu explicații și să ia măsuri. Am încercat să venim cu modificări în cadrul directivei, unde acele companii care se descurcă bine, care obțin rezultate favorabile, atunci obligațiile de raportare să fie minime. În caz contrar, obligațiile de raportare sporesc și uh, obligațiile de a veni cu explicații de asemenea dacă acele companii nu obțin rezultate satisfăcătoare. Puteți observa în colțul din dreapta jos că există o anumită buclă în care s-ar putea regăsi companiile. Dacă rezultatul nu e satisfăcător, atunci trecem la explicații, măsuri. Deci vor rămâne în această buclă atâta timp cât nu se înregistrează vreun progres. Dacă reușesc totuși să avanseze, foarte bine. Sancțiunile se vor aplica doar în cazul în care compania refuză să-și uh, adapteze măsurile sau refuză să furnizeze explicații. Deci, uh, sancțiunile vin nu pentru că cota respectivă nu e de 40%, ci pentru că pur și simplu uh, s-a rămas într-o stare de pasivitate absolută. Companiile vor fi, prin urmare, penalizate doar dacă nu iau măsuri. Dacă un stat membru are politici excelente care dau roade, foarte bine. Dacă statele membre nu au politici în acest, dar companiile iau măsuri, încă o dată foarte bine. În cele din urmă vom ajunge um, la rezultatul dorit. Câteva observații referitoare la amendamente. Cred că săptămâna viitoare, la întâlnirea cu raportorii din număr, va trebui să discutăm un pic despre domeniul de aplicare, dacă vrem să includem și IMM-urile listate. Uh, cotate la bursă sau, din potrivă, să restrângem aceste, această listă și la micro-întreprinderi care poate s-ar putea să fie includă, incluse sau nu. Observațiile referitoare la practică, la mm, echilibru între viața de familie și uh, activitatea profesională. Mi s-a părut iarăși uh, o observație nimerită. interacțiunea între lucrători și membrii numiți în Consiliul Director, de asemenea interacțiunea cu acționarii, reacția la sancțiuni. Noi uh, Vom stabili niște sancțiuni minime sau vom lăsa la latitudinea statelor membre o hotărâre aici? Cam atât aștept cu mare interes contribuția raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult, doamna Esaia. Cred că dumneavoastră o înlocuiți pe Edith Bauer. Am ce? Da, doamna Bauer nu a putut la parte la această întâlnire, își cere scuze. În numele dumneaei voi prezenta acum părerea dumneaei, într-o anumită măsură și părerea mea. Nu uh, e vorba de o părere în uh, aceeași, dar așa stau lucrurile în PP. În primul rând, doamna Bauer consideră că cu toate că Există legislație aplicată deja de decenii în ceea ce privește combaterea dezechilibrelor de gen. Există în continuare o discrepanță marcantă în uh, ceea ce privește prezența ambelor sexe în mediul de afaceri. Doamna Bauer salută faptul că Comisia a încercat să păstreze un caracter uh, rațional uh, pentru această propunere. Consideră că în uh, analiza noastră ar trebui să fim în favoarea apariției acestei directive și să nu uh, punem piedici care să ducă în cei din urmă la un blocaj, așa cum s-a întâmplat în trecut. Consideră că s-a făcut tot ce se putea din partea Comisiei pentru a păstra legătura um, cu contextul real. Consiliul nu e sigur dacă avem nevoie de legislație în acest sens, însă uh, pentru alegătorii noștri trebuie să creăm o directivă care să precizeze clar care este rolul, care um, să vină în favoarea femeilor în mediul de afaceri. Dânsa consideră că ar trebui să includem în aceste Uh, în această directivă doar acele companii listate uh, la bursă, cu toate că dânsa nu consideră că IMM-urile ar trebui incluse aici, în uh, pofida părerii unor colegi în acest sens. Dânsa sprijină urmărirea unui procentaj de 40% de femei în rândul administratorilor neexecutivi, De asemenea, uh, membrii um, sexului subreprezentat trebuie să dețină cel puțin o trăime din funcțiile de conducere, fie că sunt um, membrii um, ai medmii administrativ cu caracter executiv sau neexecutiv. Și trebuie să se ține cont de acest criteriu în fiecare etapă. Doamna Bauer consideră că ar trebui să așteptăm uh, avizul serviciului juridic în ceea ce privește temeiul juridic pentru acest act legislativ. Mulțumesc. Marian Harkin, puis... Marian Harkin, acum. Thank you very much, Madam Chair, and thank... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, mulțumesc raportoarei. Am purtat deja o discuție în ceea ce privește proiectul de aviz. Nu am să reiau aici cele spuse atunci. Dați-mi voi să fac doar câteva observații. Sunt uh, de, de acord în linii mari cu observațiile doamnei Bauer. Cred că trebuie să dăm dovadă de ambiție, dar în același timp cred că trebuie să venim cu o versiune finală a documentului care să poată fi acceptată de oameni cu păreri ușor divergente. Eu personal nu sunt în favoarea includerii IMM-urilor dar există multe amendamente unde vorbesc de încurajarea consiliilor directoare în ceea ce privește IMM-urile, includerea directorilor executivi și neexecutivi. Cred că ar trebui să încercăm în acest aviz, cel puțin în considerente, să promovăm ideea unui uh, proces uh, de luarea deciziilor echilibrat din punct de vedere um, al genului în companii, pentru că de multe ori femeile pot face obiectul unor critici. Dacă există, de pildă, în conducerea companiilor uh, un, număr de, un anumit număr de femei, acest lucru ar trebui deja să fie suficient pentru a asigura echilibrul de Dar Știm că lucrurile nu stau așa, știm cum stau, um, cum, care este situația la ora actuală în ceea ce privește diferitele niveluri de conducere din companii. Am uh, câteva idei în acest sens în amendamente și în uh, considerente. Am vorbit de asemenea și de instituțiile uh, Uniunii Europene. Nu știu dacă cineva s-a gândit la acestea, dar cred că dacă Parlamentul European și Comisia sprijină această propunere, ar trebui um, să aruncăm o privire și în ograda noastră. Și încă o dată, din perspectiva instituțiilor, cred că ar trebui să menționăm măcar într-un considerent acest lucru. În continuare, amendamentele mele vorbesc într-un număr considerabil despre încurajarea companiilor, încurajarea MM-urilor de a veni cu dispoziții uh, mai ambițioasă decât obiectivele stabilite în uh, directivă. Sunt de acord cu multe din prevederile referitoare la transparență și așa mai departe. Sper că vom putea colabora și că vom ajunge la un compromis care să fie pe placul tuturor. Mulțumesc, doamna Regner, care este raportoarea la Comisia Jurii pe acest uh, subiect. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat-o cu mare atenție pe doamna raportor și această diagramă arată foarte interesant. Trebuie să recunosc însă că sunt un pic derutat aici. Îmi place, dar cred că trebuie să ne gândim un pic despre cum putem uh, simplifica un pic lucrurile, însă cred că mergem pe drumul cel bun. O mică observație referitor la mâine dimineață. Mâine ne vom reuni cu Comisia FAM și Comisia Jurii și vom organiza o um, audiere comună la care vor lua parte și um, reprezentanții parlamentelor naționale. Cred că este foarte important să includem pe aceștia din urmă. E vorba de o discuție purtată cu înflăcărare în statele membre. Se conturează un tablou interesant. Lucrurile nu vor fi ușoare pentru că există atât de multe poziții divergente, dar cred că va fi interesant. Deocamdată aș dori doar să vorbesc în numele raportorului din umbră al grupului SND, colegul, colega Via Viciute, Dânsa vine din Lituania și are un profund angajament față de acest subiect. În plus, e un subiect care se bucură de uh, sprijinul viitoarei președinției lituaniene. Dânsa se află la ora actuală în Lituania pentru a aborda acest punct. Aș dori în continuare să mă refer la trei idei, și anume companiile publice. După aceea, la domeniul de aplicare, ce ar trebui inclus aici, ce nu, Dânsa propunere, propune includerea companiilor necotate la bursă, companiilor publice necotate pe această listă, pentru că, după părerea dumneai, ar fi uh, mai bine să includem și aceste companii pentru a atinge uh, o, un echilibru de gen în rândul companiilor publice. Există anumite țări care se ocupă specific de companiile publice, iată un punct pe care dumneavoastră îl dorește inclus aici, în ceea ce privește um, IMM-urile. Ar trebui să vorbim aici uh, de faptul că IMM-urile ar trebui să fie în avangarda luptei pentru echilibrul de gen, deci ar trebui incluse aici, având în vedere importanța atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere a responsabilității sociale ale, uh, a IMM-urilor. În ceea ce privește doamna Blinkeviciute, dânsa nu uh, e atât de optimistă, nu crede că vom uh, atinge obiectivele fixate în intervalul uh, scurt stabilit de comisie, crede că acest termen ar trebui prelungit pentru că nu e vorba de un proces limitat uh, acesta al, al uh, stabilirii un echilibru de gen. Iar un ultim subiect, acela al sancțiunilor. Nici un um, regulament, nicio regulă nu e eficientă dacă nu există și sancțiuni. Sancțiunile ar trebui să fie proporționate, proporționale și uh, eficiente. Acestea uh, vor veni după un preaviz um, emis de o um, autoritate judiciară. Pe scurt, raportorul din umbră pentru S și D este în favoarea unei directive care să aibă un anume caracter obligatoriu, un anumit caracter obligatoriu. Eu personal uh, rezonez de asemenea cu o, um, o punctele pe care Lidia ar dori să le vadă incluse. Mulțumesc, domnul Filvenion, și apoi ne oprim aici. Domnul Benion. Cred că ar fi mai simplu să-i uh, răspund întrebării doamnei uh, Cornelsen pentru că mi s-a adresat direct. Mă îngrijorează faptul că nu avem un cadru clar. Există probleme structurale care duc la această discriminare accidentală și cred că abordarea actuală e una mult mai bună. După cum știți, eu mă opun unor cote, introducerii clare a unor cote, dar aș dori să fac câteva observații referitoare la această diagramă. În primul rând, s-ar putea ca statele membre să nu aibă nevoie de legislație s-ar putea să aibă nevoie, s-ar putea să fie vorba de deficiențe cu caracter nelegislativ. Deci, nu, poate n-ar trebui să recurgem la legislație. Și s-ar putea, prin urmare, să nu fie o reacție potrivită să spunem, uh, dacă statele membre nu iau măsuri legislativă, că declanșăm procedura de infringement. Da, s-ar putea că legislația în anumite situații să meargă, dar s-ar putea, vorba, s-ar putea să fie vorba și de Uh, o problemă a resurselor, uh, pentru că nu există educația și formarea necesară în locurile necesare pentru oamenii necesari. Încă o dată s-ar putea să nu fie o problemă așadar cu caracter legislativ. În continuare, companii um, și angajați s-ar putea ca aceste companii să facă toate eforturile posibile și tot să nu atingă cota uh, de 40%. S-ar putea să există alte uh, sectoare, în schimb, de pildă sectorul uh, produselor cosmetice, unde să nu uh, se poată întruni procentul de 40% pentru bărbații. Deci s-ar putea să avem aceste dezechilibre majore, dar nu cred că, dacă nu e o problemă majoră, nu cred că ar trebui să ne îngrijorăm. Dar cred că trebuie să fim realiști și să acceptăm că deși am putea să facem tot ce e necesar, s-ar putea totuși să nu ajungem la rezultatul scontat. Mulțumesc. Avem și pe cineva de la comisie care ar dori să ia cuvântul. Mm, bine, nu ca să ne spună că Parlamentul se descurcă foarte bine. Uh, uh, Mulțumesc, sunt uh, din partea Digi Justice. Nu avem observații concrete referitor la amendamente sau la discuție. La Foarte bine, atunci îi dau din nou cuvântul de doamnei raportor. Ah, deci Voi începe cu ceea ce a spus domnul Benyon, un aspect interesant legat de legislație și o să schimb asta în grafic, pentru că Uh, trebuie să vedem despre ce măsuri uh, este nevoie cu, exact, cu exactitate, nu neapărat cu caracter legislativ. Chiar dacă o companie procedează corect, uh, spuneați că s-ar putea să rămână totuși în colțul din dreapta. Dar nu vor fi totuși niciodată sancționați cei de acolo. Am dat exemplul unei companii care poate că a scris în statut că numai un, o anumită persoană care are un anumit nume de familie poate să participe la Consiliul de Administrație și atunci uh, uh, pot intra, de exemplu, numai bărbații care poartă numele respectiv. Este adevărat că putem să rămânem blocați în anumite prevederi. În ceea ce privește celelalte observații făcute, doamna Esaia, Sunt de acord că trebuie să rămânem realiști. Asta este cea mai mare luptă pe care o dăm noi ca Parlament. Cum putem să modificăm această directivă pentru a o face mai clară, mai bună și mai ușor de gestionat de către statele membre și de către companii. În același timp, având uh, suficiente obiective ambițioase care să treacă și uh, la Consiliu. Vă reamintesc că este un aviz pe care îl înaintăm comisiilor jurii și FEM și ne dorim să fim cât mai ambițioși în acest aviz. Sunt de acord cu ceea ce a spus Marian Harkin. Sunt foarte multe lucruri pe care am fi vrut să le punem aici, dar nu este posibil, cum ar fi Um, instituțiile europene. Înțeleg că din punct de vedere legislativ nu este posibil, din punct de vedere juridic, dar poate putem să menționăm acest lucru în considerente pentru a fi mai credibili în exterior. De asemenea, sunt de acord cu um, menționarea permanentă a echilibrului de gen. Sunt aspecte pe care le-am discutat uh, deseori în uh, reuniunea raportorilor din uh, umbră. Uh, sugerez să lăsăm discuția privind temeiul juridic uh, uh, în competența comisiei, celei mai potrivite comisia jurii. Da. Sunt sigură că vom ajunge la un vot bazat pe consens până la urmă. Merci. Mulțumesc. Pe această bază vom analiza amendamentele de compromis pe 8 iulie și apoi vom vota a doua zi pe 9 iulie. Comisiile FEM și jurii se vor pronunța pe 16 și, între 16 și 18 septembrie. Am încheiat și acest punct. Și la punctul 20 analizăm uh, proiectul de aviz al colegului nostru Tamas Deutsch, un, coleg, uh, un uh, aviz, îmi cer scuze, înaintat în atenția Comisiei IMCO privind accesibilitatea site-urilor internet ale organismelor din sectorul public. Domnul Adam Coza este cel care înlocuiește pe Tamas Deutsch astăzi și are cuvântul. Köszönöm a szót, elnök asszony. Dajs Tamács Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Într-adevăr, colegul meu, domnul Tamáš Deutsch, își cere scuze, trebuie să participe în același timp la reuniunea unei alte comisii. Aș dori să rezum în 10 puncte elementele esențiale ale avizului dumnealui și voi începe cu două premize pe care dorește să le sublinieze domnul Doi. Ce într-adevăr este foarte important să acordăm aceleași drepturi pentru garantarea unei societăți inclusive. În acest sens, site-urile internet au o importanță majoră. O a doua premiză esențială pentru domnul Deutsch este importanța accesibilității și de aceea statele membre care au uh, reglementări foarte diferite trebuie să mm, meargă în aceeași direcție. Vorbind acum despre accesibilitatea site-urilor uh, internet, uh, acest lucru reprezintă um, incluziunea socială a persoanelor cu handicap și incluziunea socială în general. Și este rolul nostru să veghem la această accesibilitate. Nu trebuie să uităm că această piață reprezintă un interes economic ENOR. Accesibilitatea site-urilor internet reprezintă numai ea 2 miliarde de euro în termen de uh, cotă de piață. De aceea este foarte important ca legislația din acest domeniu să fie clară și univocă. Raportorul este convins că dacă reglementările sunt corecte, atunci, în acest caz, toți utilizatorii vor lucra pentru a obține această accesibilitate, lucru care va avea consecințe pozitive asupra inovației. Domnul Deutsch a prezentat uh, numeroase amendamente care privesc uh, protecția datelor cu caracter privat, transmiterea securizată de date și câteva clarificări de ordin juridic. De asemenea, este important să se aprofundeze în continuare aceste aspecte. Înainte de toate, trebuie înlăturate toate obstacolele din calea acestei accesibilități și în acest sens este nevoie de instruirea unor specialiști în tehnologiile informaționale și comunicaționale și aici trebuie să atragem atenția asupra competențelor și calificărilor profesionale, asupra întreprinderilor vizate, mai ales IMM-urile, care nu trebuie să se regăsească supraîncărcate cu măsuri birocratice în temeiul acestei uh, legislații. Mulțumesc, doamna Harkin! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă. În primul rând îi mulțumesc raportorului. Am uh, înaintat și eu amendamente, am, am citit, îmi cer scuze, și eu amendamentele și sunt de acord cu aproape toate Singurul unde am un dubiu al fi amendamentul 11, unde se referă la faptul uh, că site-urile trebuie să fie deschise persoanelor cu dizabilități și adaug acolo și persoanelor vârstnice. Nu aș, aș adăuga uh, un singur lucru aici, pentru că acolo spune că e vorba de persoane cu limitări funcționale. Cred că trebuie clarificat asta. Dar este un aviz bun. Cred că numărul de mm, organisme din sectorul public care sunt uh, prezente în anexă trebuie revizuit. De exemplu, la numărul 10 se vorbește despre înscrierea în uh, educație și în, și în învățământul superior. Aici nu cred că ar trebui să vorbim despre anumite niveluri de învățământ, ci învățământul în general. Sunt uh, apoi menționate taxele. Sunt foarte multe taxe pe care cetățenii trebuie să le plătească și notificările trebuie să fie disponibile pentru toate tipurile de taxe și de impozite, nu numai pentru cele pe venit. Aș dori poate să înaintez câteva clarificări pentru a mă asigura că toți actorii relevanți sunt menționați atunci când este vorba despre accesibilitatea internetului. Una din uh, întrebările mele este similară cu cea ridicată la raportul anterior, când vorbeam despre echilibrul de gen. Uh, în rândul instituțiilor europene. Dacă dorim să avem uh, site-uri internet ale organismelor uh, din sectorul public care să fie cât mai accesibile, ar trebui să ne uităm și la site-urile instituțiilor europene. Oare n-ar trebui să impunem aceleași cerințe și acolo? Cred că trebuie să discutăm uh, despre asta. Bine, trebuie să vedem înainte dacă asta intră sau nu în competența comisiei noastre. Și sunt de acord cu raportorul asupra importanței accesibilității acestor site-uri pentru persoanele cu dizabilități și acest lucru se menționează la articolul 30. Uh, sunt de acord și cu necesitatea unor sinergii între diferitele inițiative FAR, cu înlăturarea barierelor, sunt de acord și uh, sunt convinsă că vom avea un aviz foarte bun. Mulțumesc, Alejandro Sercas. Mulțumesc. Raportorul nostru din umbră este doamna Kinga Gonț, care în prezent uh, pregătește amendamente în completarea acestui raport. Un raport care, în general, nu ridică probleme, însă credem că am putea merge chiar un pic mai departe. În primul rând, trebuie să reamintim importanța acestui raport în contextul luptei împotriva discriminării. Este o miză majoră și o recunoaștere a dificultății uh, cu care se confruntă anumite persoane uh, și ajutorului de care au nevoie acestea pentru a mm, fi la același nivel cu uh, celelalte. Mă gândesc la persoanele cu handicap, la persoanele care trăiesc în zonele mm, ultraperiferice, în zonele rurale, în zonele cu acces dificil. Uh, Deseori site-urile internet nu sunt prezentate într-un mod cât mai convivial. Deci toată lumea ar trebui să profite de această accesibilitate, nu numai cei mai bine situați, am spune, în uh, rândul societății. Cum a spus și doamna Harkin, nu trebuie să fim restrictivi. De ce? Să includem aici numai o serie de uh, instituții și autorități publice. Acum uh, dispunem de mijloace și trebuie să ne asigurăm că toate serviciile publice devin accesibile cetățenilor. O propunere legislativă este ceva important, dar ceea ce contează cel mai mult este implementarea uh, legislației, pentru că deseori votăm texte care nu se aplică. Este important să avem și un sistem de supraveghere, de monitorizare a legislației, oferind utilizatorilor acest gen de instrumente. Și în cele din urmă, la articolele 4 și 5, credem că ar trebui să existe niște definiții foarte concrete și termene ca această inițiativă să se poată concretiza cu adevărat în timp. Mulțumesc! Doamna Lefnoros, din partea Comisiei, dorește să ia cuvântul? Ah, domnul, îmi cer scuze. Mulțumesc. Am, avem câteva observații, mai ales legate de amendamentul 10 cu privire la participarea actorilor la comitetele care vor fi uh, stabilite pentru metodologia de implementare și de raportare. Uh, actorii implicați nu pot uh, participa la aceste comitete. E vorba aici de o prevedere de comitologie și actorii implicați pot fi doar consultați de către comisie, însă nu pot uh, participa la reuniunile acestor comitete. Aceste comitete sunt deschise statelor membre și comisiei. Și cum spuneam, uh, acest, acești factori implicați vor fi oricum consultați. Um, în al doilea rând, actorii implicați pot fi um, pot să ia parte la mecanismul de monitorizare. Deci pot să participe la activitatea de monitorizare a conformității, dar nu pot să participe strict la activitatea comitetelor. Apoi amendamentul 15 privind includerea informațiilor cu caracter public. Este vorba despre lista din anexă. Înțelegem uh, că de fapt aici ar fi incluse toate organismele din sectorul public, pentru că toate țin de nivelul public al informării. Um, vom uh, ține cont și de abordarea Comisiei IMCO Însă această directivă nu se aplică și instituțiilor europene. Există alte mecanisme care obligă instituțiile europene să aibă niște site-uri accesibile, însă prezenta directivă nu se aplică instituțiilor europene. Există recomandări, există modalități de aplicare, dar această directivă nu este relevantă în acest sens și uh, Comisia Europeană este convinsă că noi înșine trebuie să conducem prin exemplu și să avem și noi un site accesibil. Mulțumesc foarte mult și redau acum cuvântul raportorului domnului Coza. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru observațiile dumneavoastră pe care le voi transmite, bineînțeles, domnului Deutsch, care este responsabil de acest dosar. O idee din partea mea acum nu e vorba de a avea un aviz pro sau contra. Această problemă este foarte importantă. În 2010, Comisia și-a prezentat strategia privind persoanele cu handicap pentru anul 2015 și a lansat în acest sens o consultare prin intermediul internetului. În cazul acestei strategii privind persoanele cu handicap, s-au formulat foarte puține observații pe internet. De ce? Pentru că persoanele direct vizate, persoanele cu handicap, nu au avut acces la uh, site-ul internet respectiv unde puteau să își înainteze părerile. Tocmai de aceea trebuie să găsim o soluție împreună. Președinta, într-adevăr, mulțumesc, domnule raportor. Deschidem termenul de depunere a amendamentelor până pe 2 iulie. Vom uh, examina amendamentele pe 5 septembrie, amendamentele de compromis pe 25 septembrie. Votul va avea loc în 26 septembrie în comisia noastră, iar comisia IMCO se va pronunța între uh, 27 și 28 noiembrie. Acum, doamna Sipel, care este raportoarea pentru următorul raport, ca și doamna Kinga Gonț, este reținută de ședința LIBE, unde se votează, de aceea vă propun să inversăm punctele 22 și 21 de pe ordinea de zi, ceea ce ar însemna ca acum să uh, îi dăm cuvântul doamnei Skridlevska, care ne va prezenta cele 331 de amendamente care au fost depuse în marginea raportului său de inițiativă privind combaterea șomajului în rândul tinerilor. Posibile soluții. Aveți cuvântul, doamnă raportoare. Pani președinte, tak jak pani powiedziała, do mojego raportu z własnej inicjatywy Zostało złożonych 331 poprawek. Chciałam bardzo serdecznie podziękować. Cum spunea doamna președinte, 331 de amendamente au fost depuse la avizul din proprie inițiativă și mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Însă, pentru mine, numărul de amendamente e însăși demonstrația uh, amplitudinii problemei șomajului în rândul tinerilor. E clar că toată lumea este foarte sensibilă la această tematică și ne-am dorit cu toții soluționarea rapidă a acestei probleme. Majoritatea amendamentelor uh, depuse uh, Mm, le voi aproba și nu le-aș analiza uh, pe toate, pentru că în acest fel am terminat ședința poate săptămâna viitoare. Uh, m-aș concentra pe acele amendamente care ridică semne de întrebare. Și aș dori să subliniez că în acest raport insistăm pe faptul că situația dificilă a tinerilor nu are drept uh, singură cauză criza economică. Criza, desigur, exacerbează această situație, dar să nu uităm că e vorba de o problemă structurală până la urmă. Astăzi uh, suntem într-un moment prielnic pentru a dezbate mai pe larg problema tinerilor, problema educației și să încercăm măcar să eliminăm problema inadaptării eh, a educației la viața profesională și absența stagiilor eh, care ar permite tinerilor să acumuleze experiență profesională încă din etapa formării. Amendamentele care îmi ridică semne de întrebare sunt cele care fac apel la instituțiile europene pentru a garanta tinerilor uh, un salariu decent la primul loc de muncă. Or, <laughs> mi se pare imposibil ca Parlamentul European, bună oară, să garanteze așa ceva, dată fiind, uh, dat fiind faptul că opinia publică așteaptă avizul nostru. Cred că declarațiile noastre trebuie să se bazeze pe realitate. Uh, sunt uh, de acord însă că trebuie să insistăm asupra efectelor negative ale uh, migrației tinerilor și mă gândesc aici la uh, fuga celor mai competenți tineri din țările cu probleme, dar aceasta, acest tip de migrație ar putea fi o soluție pentru cei care pot pleca din țările lor de origine, întrucât acolo nu găsesc niciun fel de posibilități de a se angaja. Nu trebuie nici să promitem tinerilor că stagiile ce li se oferă vor duce ulterior la un loc de muncă stabil nu există protecție uh, juridică care să îi poată uh, acoperi pe tineri vis-a-vis -vis de uh, angajatorii care uh, le exploatează disponibilitatea sub forma stagiilor, fără a le oferi mai apoi niște locuri de muncă stabile, pentru că acest lucru ar însemna că orice stagiu profesional trebuie să se materializeze ulterior într-un loc de muncă stabil. Uh, Așa ceva nu se poate. Tot ce putem cere e ca acest stagiu să fie de calitate și să ofere tinerilor uh, realmente niște competențe uh, suplimentare care să le amelioreze șansele pe piața forței de muncă. Angajatorii, de asemenea, trebuie să fie încurajați să uh, considere că aceste stagii sunt niște investiții pentru piața forței de muncă uh, un sistem de uh, asigurare socială, inclusiv de uh, asigurări de pensii, nu au drept obiectiv ameliorarea nivelului de protecție socială. Nu e de competența noastră aici la Parlament să asigurăm o uh, educație generală gratuită facem apel la statele membre să nu facă economii bugetare în sectorul educației, e o recomandare lipsită de realism. Cred că astfel de uh, prevederi ridică probleme și m-am putut uh, întâlni până acum cu colegele raportori din umbră am discutat de niște prime versiuni de compromis posibile. Săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou și sper să reușim să obținem un text lizibil, nu prea lung, și să reflecte recomandările tuturor părților interesate, tuturor grupurilor interesate și cred sincer că vom reuși să obținem un acord dincolo de diferențele politice dintre noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Evelyn Renard. Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, uh, Ioana, pentru colaborarea pe până acum. După cum uh, spunea doamna raportor, am organizat deja o întâlnire cu raportorii din umbră care s-au desfășurat foarte bine. Bineînțeles, nu am putut uh, discuta toate punctele problematice. Înainte de a trece la amendamente, aș dori să le prezint grupat pe acele care pun încă probleme și pe cele unde lucrurile merg lin. Săptămâna recent în plen am uh, adoptat o rezoluție în plen, iar această rezoluție spune că doar un cadru macroeconomic corespundător poate permite combaterea șomajului în rândul tinerilor. E nevoie, prin urmare, de un cadru macroeconomic adecvat care să abordeze problemele structurale, printre care, bineînțeles, și uh, criza economică. Eu uh, vin dintr-o țară care, în 2008, după apariția crizei, fondurile pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor au fost dublate de pe o zi pe alta și rezultatele sunt vizibile. Cu alte cuvinte, banii alocați combaterii șomajului în rândul tinerilor nu sunt bani pierduți, ci reprezintă o investiție pentru viitor. Iar acest lucru e valabil, după părerea mea, nu doar la nivel național, ci mai ales la nivel european. În ceea ce privește amendamentele, am să le grubez uh, pe acelea care sunt excelente, pe cele care sunt mai puțin um, bune și pe cele pe care încă trebuie să le mai uh, discutăm. Amendamentele referitoare la implicarea actorilor, um, de pildă întreprinderi, ca acestea să își asume angajamentul față de tineri referitor la formare, organizațiile pentru tineri, organizații care să existe la nivel regional, local, național și mai ales rolul partenerilor sociali mi se pare foarte important și sper că aici să reușim să le grupăm pe toate pentru a puncta această răspundere pe care au toți actorii. Nu putem începe acum să spunem uh, statul, Uniunea Europeană, fiecare are răspunderea asta nu uh, putem face acest lucru, totul funcționează doar dacă toți actorii își percep responsabilitatea. Am spus deja uh, la început, e nevoie de uh, mai mulți bani, cele 21 milioane de euro cerute de Organizația Internațională a Muncii, mi se pare o sumă bună și cred că ar trebui să continuăm să ne referim la aceasta. Uh, în ceea ce privește amendamentele care vizează eliminarea sistemului de formare duală și aici ar trebui să avem uh, grijă să creăm niște um, căi, niște parcursuri pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung. Aici ar fi important uh, să preluăm niște bune practici. Cred că um, este foarte important pentru atingerea obiectivului nostru. Și încă o dată, după cum am spus la început, partenerii sociali, aceștia nu ar trebui să fie invitați de miniștri la o cafea um, să schimbe câteva vorbe, ci ar trebui să fie implicați în mod constructiv, să poartă o reală răspundere așadar. În ceea ce privește amendamentele, cu care eu personal uh, încă am anumite probleme, de pildă acea nepotrivire între formare, calificări, locul de muncă, e un punct unde trebuie să avem grijă să nu deplasăm responsabilitatea dintr-un loc în altul, ci să uh, atragem atenția întreprinderilor referitor la răspunderea care le corespunde. Nu în ultimul rând, problema mobilității, exodului de creiere, să avem grijă și aici, să nu exagerăm prea mult, și problema independenților falși. Trebuie și aici să creăm, trebuie să avem grijă să nu creăm, să nu deschidem calea înspre uh, niște angajați săraci sau înspre niște săraci angajați. Am uh, am, m-am bucurat de o colaborare constructivă cu raportorul din urmă și sper că așa vor merge lucrurile și săptămâna viitoare. Mulțumesc! Domnul Romeva și domnul Boulan apoi. Muchas gracias. En primer lugar, <clears throat> disculparme porque la semana pasada... Mulțumesc! Scuze întâi de toate, săptămâna trecută, când a avut loc ședința raportorilor din umbră, nu am putut fi prezent. Săptămâna de Strasburg, așa cum știți, e foarte dificilă, așa încât, încă o dată, scuze pentru absența mea. Doream să spun acest lucru aici pentru că cred că s-au obținut lucruri importante în această ședință. Dincolo de observațiile de ordin general, cred că trebuie reamintit și contextul. Doamna Regner a spus-o. Această dezbatere trebuie percepută din perspectiva uh, factorilor macroeconomici. Nu trebuie să uităm fundalul pe care se derulează această dezbatere. Nu e un element punctual sau o abordare paternalistă, ci e o nevoie care merge uh, mai, de, mai departe decât simpla emanciparea tinerilor. Vorbim de posibilitatea integrării tinerilor pe piața forței de muncă. Dar e nevoie pentru asta de un program pe termen lung pentru tineri în ce privește descrierea problemei, sunt de acord cu propunerile, multe dintre ele nu pot fi formulate ca niște măsuri concrete, dar oricum uh, ele pot fi analizate. Sunt elemente de reflexie, dacă vreți. În termeni concreți, există, cred, două elemente esențiale. Două amendamente, altfel spus, care, cred eu, ar trebui să fie prezentate în mod clar, cu o influență structurală. Odată, o clauză de salgardare, adică posibilitatea ca investițiile realizate pentru a include tinerii pe piața forței de muncă să fie excluse din calculele deficitului atunci când vom dezbate un eventual memorandum. Deoarece Există uh, riscul de a adopta o măsură la nivel european și o măsură colectivă. Ori când mergem la negociere și calculăm deficiturile, cred că un astfel de tip de investiții ar trebui să iasă din acest cadru de calcul. Uh, iată, o măsură de salvgardare. Apoi, lansăm um, diverse inițiative, cum e Youth Employment, dar la nivel de calcul, cred că lucrul pe care tocmai l-am prezentat poate fi important. Al doilea aspect. Un plan șoc, adică un plan de ajutorare imediată a tinerilor care ar permite țărilor care înregistrează un șomaj de peste 25% în rândul tinerilor să poată acționa imediat, în termen de un an, pentru a oferi un loc de muncă măcar la 10% din acești tineri șomeri. Mă refer deci la anul 2014. A existat o dezbatere la Consiliu între statele membre și cred că ar merita să cităm măcar această posibilitate. Apoi, există și alte amendamente care ne, ne liniștesc oarecum. Cum să vă spun, apare o confuzie, o distanță între piața forței de muncă și posibilitatea de uh, ocupare a tinerilor. Cred că ar trebui să fim prudenți. Mm, legătura nu e una directă. Ne asumăm un risc. Am putea să dezorientăm și să creadă lumea că vorbim despre ajutoare fiscale acordate uh, întreprinderilor. Or, nu e vorba de așa ceva în mod necesar, nu e vorba de un astfel de instrument mm, Practic, e vorba de așa numitele contracte pubelă, niște garanții foarte, foarte reduse ceea ce influențează calitatea locurilor de muncă oferite tinerilor. Să nu uităm acest termen cheie, calitatea. Avem nevoie de instrumente bune. Mai trebuie să luptăm și împotriva precarizării uh, pieței forței de muncă. Și aici uh, cred că există suficiente marje pentru a găsi puncte de convergență și ar mai trebui să discutăm uh, cu toți raportorii din umbră și cred că vom putea obține un text cât se poate de acceptabil. Mulțumesc, Filip Boulon. Uh, Nadia, întâi, dacă ne permiți. Vă mulțumesc. În primul rând și din partea mea, mulțumesc raportoarei. Cred că discuțiile de la Strasburg au fost foarte constructive, am ajuns la uh, niște idei foarte bune pentru primele propuneri de compromis. Iată de ce uh, vă mulțumesc pentru această disponibilitate și sper că lucrurile vor merge în continuare pe acest făgaș. Pot uh, să mă alătur colegilor mei în cele spuse. Bineînțeles, e vorba de a lua niște măsuri pentru termenul mediu și lung, pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Măsurile pe termen scurt ar fi însă, bineînțeles, fondurile pe care le-am pune la dispoziție la nivel european. Aici am putea uh, lua niște măsuri, am putea pune o serie de măsuri individuale în aplicare la fața locului. Trebuie să fim sinceri, s-a spus în plus deja acest lucru, e vorba de condiții structurale care ar aduce cu sine uh, o scădere a șomajului în rândul tinerilor. Prin urmare, dacă vrem să avem o abordare consecventă pe termen lung, atunci trebuie să luăm măsuri uh, specifice în fiecare stat membru. Cred că formarea duală este o, o modalitate foarte bună de pregătire, o modalitate pe care o găsim aplicată în Germania sau în Austria la ora actuală, însă înseamnă, nu înseamnă că trebuie preluată ca atare și în alte state membre, pentru că fiecare stat are propriile caracteristici, propriile specificități. Trebuie, după părerea mea, să ținem cont de o serie de lucruri. În primul rând, de uh, motivele, de cauzele șomajului. Există foarte mulți tineri, pe de-o parte, care au abandonat școala timpuriu, aceștia trebuie abordați recurgând la alte măsuri decât cele care se aplică în cazul acelor tineri care au o formare universitară. Și aici, așadar, trebuie să facem uh, o deosebire și statele membre trebuie să facă o deosebire. Trebuie să ținem cont de particularitatea fiecărei situații. Este absolut necesar ca statele membre să elaboreze, poate chiar la nivel regional, programele respective. Uh, trebuie ca acesta, aceste procese să fie comunicate, uh, să fie publicată. Chipul, bineînțeles, că statele membre nu vor putea publica și promova la nivel regional aceste inițiative. S-a vorbit în plus și uh, de mobilitate, acea discrepanță între cerere și ofertă pe piața muncii. Trebuie să recunosc că nu văd lucrurile chiar atât de uh, negativ când vorbim de faptul că oamenii bine pregătiți uh, pleacă din țară. Dacă acești oameni bine pregătiți nu găsesc un loc de muncă, atunci cred că e bine dacă aceștia se pot deplasa pentru o anumită durată într-un alt stat. Poate că după respectiva durată se întorc înapoi în țara de origine, poate din potrivă rămân în țara gazdă, poate cunosc pe cineva, se căsătoresc acolo. Obiectivul nu e neapărat ca aceștia să revină. Iată, trebuie să le oferim uh, um, posibilitatea ca economia să se dezvolte și să apară și mai multe locuri de muncă. Nu vreau acum să spunem că nimeni nu poate să plece nicăieri pentru că astfel am pierde angajați de valoare. Suntem o piață comună europeană am uh, putea profita de această ocazie pentru a face un pas înainte înspre uh, o adevărată piață europeană. Iată de ce cred că e o greșeală dacă spunem că nimeni nu-și poate părăsi statul de origine pentru că acesta ar fi privat astfel de persoane bine pregătite. Dacă amendamentele merg așadar pe această cale, dacă vor merge pe această cale, le voi sprijini. Uh, în ceea ce privește liber profesioniștii, independenții, cred că trebuie să ținem cont de aceștia. Trebuie să vegem să nu existe independenți falși sau acei independenți care după jumătate de ani intră în faliment. Dar trebuie să recunoaștem faptul că tinerii au și idei bune, mai ales în ce privește internetul. Cred că în acest domeniu sunt pregătiți, sunt capabili să dea curs uh, unor inițiative bune și cred că trebuie să-i sprijinim. S-a mai vorbit uh, și de uh, calcularea deficitului. Cred că trebuie să fim conștienți că e un punct unde am putea spune că uh, măsurile care intră în, ceea ce, în uh, combaterea șomajului uh, în rândul tinerilor ar deriva din calculele de uh, privind deficit. Am putea intra în niște platitudini, să luăm niște măsuri care nici măcar să nu dea rezultat. Trebuie să fim prudenți, să vedem ce intră aici, ce se um, ia dintr-un anumit capitol și să pună într-un altul. Uh, se poate ajunge în situații în care, de pildă, într-un stat membru totul e declarat ca mergând într-o direcție, dar, de fapt, măsurile luate nu uh, merg în direcția respectivă. Trebuie să avem grijă așadar că fondurile alocate merg într-adevăr în direcția în care spun că sunt alocate. Cred că în cele din urmă vom ajunge la un bun raport. Mulțumesc. Uh, merci, Boulon. Mulțumesc. Filip Boulon, după care mai sunt alte înscrieri la cuvânt? Nu. Bine. Mulțumesc, doamna președinte. Doream să-i mulțumesc, doamne raportor. Are un subiect uh, foarte bun între mâini. E atât urgent cât și important. Și ceea ce a spus, la fel și doamna Regner, cred că trebuie să încercăm totul în acest context uh, de catastrofă și urgență pentru tineri. Și trebuie să reușim să le promitem un viitor european în țările lor. Nu doresc să repet ce s-a spus deja, dar aș insista asupra trei sau patru puncte care reies din majoritatea amendamentelor depuse. Odată, trebuie simplificate demersurile administrative pentru tinerii care caută un loc de muncă. Trebuie să încercăm să favorizăm uh, niște ghișeuri unice. De asemenea, să încercăm ca structurile de primire ale acestor tineri să nu fie doar niște ghișee care propun cu tare sau cu tare post, ci să poată țină seama de contextul social, medical al acestor tineri care uneori au mari dificultăți în a găsi un loc de muncă. E nevoie de structuri care să poată aduce un sprijin, să faciliteze bunoară obținerea permisului de conducere sau uh, ameliorarea uh, sănătății, așa încât tinerii să aibă un acces uh, mai pertinent, inclusiv la formare. Și astfel de structuri trebuie finanțate, ajutate financiar de statele Uh, membre, spre deosebire uh, de uh, agențiile de angajare în sens strict. Apoi, Trebuie să propunem cât mai multe posibilități tinerilor, inclusiv uh, benevolat, activități de utilitate publică, stagii și să reușim ca aceste perioade să fie recunoscute ca experiență profesională și să nu minimizăm importanța acestor stagii, să nu le spunem apoi că nu au niciun fel de experiență doar pentru că nu au avut un contract pe durată determinată sau nedeterminată, deci că nu au niciun trecut profesional, ci să putem valoriza chiar și aceste scurte perioade de stagiu, deoarece e important pentru ei să poată merge mai departe. Stagiile în alternanță uh, sau ucenicia trebuie de asemenea favorizate. Uh, mai nevoie și de publicitate, fie în mod direct, fie prin uh, diverse structuri în ce privește posibilitățile de microfinanțare, uh, cum e și prin intermediul programului PSCI. Și e vorba de microfinanțări nu doar pentru întreprinderi, ci și pentru um, persoanele fizice. Și ar putea exista tineri care doresc să demareze o afacere personală. Uh, și cred că mulți dintre noi spun că cele 6 miliarde de euro pentru următorii 7 ani sunt o sumă ridicolă vis-a-vis -vis de mizele uh, acestei ajutorări a tinerilor pentru a avea acces la un loc de muncă. Un alt element important e uh, penetrarea pe care am putea avea în mediile uh, școlare. Uh, e vorba și de strategia 2020 și de combaterea abandonului școlar precoce. E nevoie de o orientare profesională în cadrele oferite de sistemele de educație națională, pentru că e evident că nu există o adecvare între nevoile de proximitate, nevoile profesionale și orientarea profesională și școlară. Uh, Există mulți tineri care sunt în situație de abandon școlar și care nu sunt uh, deloc uh, orientați spre posibilitățile de angajare ce ar exista la nivel local. Sunt tineri în dificultate, care nu au nici posibilitățile intelectuale, nici cele uh, financiare pentru a răspunde unor propuneri ce țin de mobilitate și care au nevoi urgente de a dispune de un loc de muncă sau măcar de formare. Și asta uh, în uh, mediul lor familial și în proximitatea locului în care trăiesc. Deci, trebuie să reușim să intervenim în mediul școlar și să creăm legătura necesară între mediul uh, educațional și mediul profesional, identificând nevoile uh, profesionale la nivel local, tocmai pentru a combate abandonul școlar, cum spuneam. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Am să dau din nou cuvântul doamnei raportor, dar chiar dacă am mai spus poate acest lucru atunci când ați prezentat proiectul de raport, Împreună am decis asupra acestui raport din proprie inițiativă și am examinat. Din păcate, realitatea ne ajunge din urmă și uh, apar diverse inițiative acum în favoarea ocupării tinerilor. Și spun, din păcate, suntem într-o astfel de situație, tocmai pentru că situația tinerilor s-a agravat. Inițiativele, clar, se multiplică. Iar uh, comunicarea domnului comisar Andor a fost prezentată astăzi, adoptată chiar azi dimineața, în comisie, uh, se referă tocmai la uh, ocuparea tinerilor și reia toate inițiativele pe care le știm deja și dacă e să analizăm concluziile Consiliului European din iunie, practic avem impresia că toate aceste inițiative nu reușește să atingă vreun obiectiv, ă, măcar dacă ar trezi conștiințele politice, tot n-ar fi rău. În fapt, raportul dumneavoastră inițiativă poartă spre un subiect foarte vast. Iar pentru a obține o valoare adăugată a unui astfel de exercițiu colectiv, vorbeam de 331 de amendamente, e limpede că toată lumea a lucrat mult, cred totuși că ar trebui să țintim cele trei sau patru mesaje principale într-o manieră, dacă se poate, mai originală decât ce putem citi în concluziile Consiliului, așa încât să aducem realmente o valoare adăugată în această dezbatere. În fine, apropo de salariile decente, până acum, urmărind ce se face la OCDE, termenul de referință era munca decentă și noțiunea de salariu decent am integrat-o în multe din propunerile noastre în ultimul an, mai mult sau mai puțin, urmare a eforturilor mai multor organizații non-guvernamentale care au tras un semnal de alarmă asupra uh, acestei noțiuni, acestui concept de salariu decent. Vedem bine că odată cu criza aici și acolo apar uh, situații în care lucrătorii sunt săraci, chiar dacă au un loc de muncă. Deci, salariul decent e în sine o miză și e o miză și în cadrul stagiilor. O vedea în ce fel Comisia Europeană uh, își va redacta uh, inițiativa pentru stagiari și mi-amintesc dezbaterile pe care uh, le-am uh, avut pe raportul doamnei Turunen uh, Cred că încadrarea stagiilor și neutilizarea stagiilor ca un dumping social e o problemă ce merită toată atenția. Asta nu înseamnă că fiecare stagiar trebuie plătit cu salariul minim pe economie. Nu e vorba de asta. Uh, Dar haideți să vorbim de o formă de compensație, dacă nu vreți să folosim termenul de salariu. O convenție de stagiu e îndeopște însoțită. Practic, nu putem rezolva problema la nivel global. Stagiul apare în cadrele unei calificări profesionale și uh, se face în anumite condiții, dar atunci când uh, se efectuează stagii dincolo de calificarea profesională, eu cred că referința la salariul decent merită invocată. Alminter, asistăm la o nouă formă de exploatare. Comisia văd că nu se scrie la cuvânt, așa încât îi dau din nou cuvântul doamnei raportor pentru concluzii. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Pani pozwoli, że najpierw odniosę się. Mulțumesc, doamna președinte. Vă voi răspunde în primul rând dumneavoastră, într-adevăr, în ceea ce privește inițiativele cu privire la tineri, acestea sunt din ce în ce mai numeroase. Este de altfel și dovada că nu avem suficiente astfel de inițiative și sper că acest raport mă va conduce la formularea unor soluții bune pe termen lung pe piața muncii pentru tineri. Încerc de asemenea să arăt prin acest raport existența acestei probleme la mai multe niveluri arătând că toate părțile implicate, statele membre, autoritățile regionale, așa cum a spus și doamna Hirsch, trebuie să se implice în combaterea șomajului în rândul tinerilor. Nu cred că cifrele șomajului pot cădea foarte rapid, însă Sper măcar că în curând vom putea vedea măcar cea mai mică scădere. În, ori în Grecia vedem că situația continuă să te deterioreze. Într-adevăr, țări ca Grecia mai au încă un drum lung de parcurs pentru a ajunge, de exemplu, la nivelul uh, Austriei. Ați vorbit despre un nivel decent de salarizare. Sunt uh, absolut de acord că toată lumea trebuie să primească un salariu proporțional cu munca depusă și de asemenea sunt de acord că și stagiile trebuie să fie remunerate. Am inițiat această discuție cu ocazia uh, raportului doamnei Fonten. Atunci am vorbit despre stagii și despre remunerarea lor. Și um, trebuie să subliniem noi, deputații europeni, că um, nici noi nu suntem întotdeauna cinstiți, pentru că nu toți ne plătim asistenții cu salariul ideal. Deci trebuie să începem să facem curățenie în propria ogradă. și dincolo de salarizare, mă gândesc la rambursarea costurilor de deplasare încă din prima lună, pentru că un stagiu nu poate să devină o formă de exploatare a tinerilor. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președintă. Pentru că dacă un stagiu depășește o perioadă de timp, 12 luni, de exemplu, atunci se transformă automat, practic, într-un contract de muncă. Deci cineva care a avut un stagiu deja de 12 luni, a dobândit competențe care îi pot permite să evolueze către un statut salarial. Deci, să facem puțină ordine în propria noastră instituție înainte de a cere celorlalți acest lucru. În ceea ce privește calculul deficitului, sunt de acord cu poziția Nadiei Hirsch. Și asta pentru că nu toate fondurile sunt cheltuite așa cum trebuie în statele membre. În țara mea, în Polonia, luna trecută, ministrul muncii a elaborat uh, mai multe programe care vizau îmbunătățirea situației tinerilor pe piața muncii și sper că va avea câștig de cauză în ceea ce privește munca independenților. Și problemele exprimate de raportorii din umbră în acest domeniu, preocupările lor. Da, deseori um, avem de-a face aici cu contracte precare, insuficiente. Noi dorim să promovăm munca independentă, dar în sensul antreprenoriatului. Pentru că nu toată lumea dorește să muncească mm, ca salariat, să aibă un șef. Sunt persoane care preferă să muncească pe cont propriu, să fie independente. Iată un uh, concept uh, pe care trebuie să-l facem acceptabil pentru toată lumea, promovarea uh, unui statut independent permite multor persoane să iasă dintr-o situație dificilă. Și ca să fac legătura cu ceea ce spunea domnul Boulon, acea relație între educație și piața muncii, necesitatea adaptării calificărilor la exigențele din câmpul muncii. Am vorbit deja în repetate rânduri de, sistemul, de importanța sistemului de orientare profesională și este și cazul țării mele. În acest sens este nevoie de o cooperare regională strânsă, pentru că deseori tinerii care trebuie să-și decidă viitorul profesional nu știu întotdeauna către ce sector să se îndrepte. Ca urmare, o bună orientare profesională ar putea contribui la o opțiune cât mai bună din partea acestor tineri. Așadar, trebuie să știm să-i orientăm către, pe tineri către acele sectoare și acele industrii care mm, se dezvoltă și care propun locuri de muncă. Bun, vom avea în continuare reuniuni cu raportorii din umbră și vom avea ocazia să căutăm împreună soluții satisfăcătoare pentru toți și mai ales soluții pozitive pentru cei care își doresc uh, cu tot uh, care, care își doresc înainte de toate îmbunătățirea situației tinerilor. Am uitat să menționez însă un lucru. Nu sunt cea mai mare susținătoare a mobilității în străinătate, pentru că este trist să-i vedem pe tineri că părăse, își părăsesc țara de origine și să-i încurajăm să facă asta. Însă situația uh, ocupării în Uniunea Europeană este așa cum este ea. Și atunci poate că este răul cel mai mic să uh, permitem tinerilor care doresc asta să-și părăsească țara pentru a-și găsi un loc de muncă. Am un exemplu grăitor. Un milion de polonezi trăiesc astăzi în uh, Regatul Unit. Uh, foarte mulți polonezi uh, trăiesc acum în Irlanda, în țările de jos și și-au părăsit uh, țara de origine pentru că nu reușeau să-și găsească un loc de muncă. Situația însă în țara noastră se schimbă astăzi. Tinerii nu mai sunt neapărat așa de grăbiți să plece. Nadia Hirsch a vorbit despre uh, acei tineri care pleacă în străinătate pentru a dobândi noi experiențe, noi competențe și după o anumită perioadă de uh, inițiere în meseriile lor se întorc uh, și își aduc uh, experiențele câștigate în, uh, și le pun în slujba economiei poloneze. Uh, vă mulțumesc pentru contribuțiile făcute. Am luat uh, cunoștință de ele și am luat act de ele și sper că vom avea o colaborare foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult, mult succes în uh, elaborarea amendamentelor de compromis pe care le vom discuta pe 8 iulie. Și ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi din această după-amiază și anume avizul înaintat de comisia noastră cu privire la raportul domnului Prust uh, din comisia ITRE cu privire la inițiativa CARS 2020 către o industrie europeană a autovehiculelor puternică, competitivă și durabilă. Îi dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Birgit Sipel, care ne va prezenta proiectul de aviz. Vă rog. Ja, vielen Dank. Ich darf mich auch vor allem zunächst bedanken, dass es möglich Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru că ați fost de acord să amânăm acest punct pentru ca eu să am astfel ocazia să vă prezint proiectul de aviz referitor la planul de acțiune. Am salutat comisia, am salutat inițiativa comisiei pentru că sublinează încă o dată un lucru care a reșit foarte clar în timpul crizei că sectorul financiar, sectorul serviciilor uh, reprezintă o bază esențială, importantă pentru economia și pentru creșterea economică în Uniunea Europeană, dar și în afara acesteia. Iată de ce această comunicare trebuie salutată. Sectorul autovehiculelor joacă, uh, bineînțeles, un rol important cu 12 milioane de locuri uh, directe și indirecte, atât în ceea ce privește constructorii de autovehicule în sine, cât și în ceea ce privește furnizorii acestora. Iată, aici se fac principalele investiții în cercetare și dezvoltare, investiții private, iar acest lucru nu este important doar pentru competitivitate, ci um, prin intermediul um, inovării și cercetării, cu siguranță avansăm și în ceea ce privește durabilitatea, un lucru foarte important pentru noi. În acest aviz ne ocupăm doar indirect în ceea ce privește șansele de viitor ale sectorului autovehiculelor. Ne ocupăm în principal uh, de lucrători, de provocările și șansele uh, pe care le au în acest domeniu în continuă schimbare. Știm că sectorul autovehiculelor este unul extrem uh, de dinamic, se confruntă cu noi provocări, cu provocări permanente în ceea ce privește consumul energetic, sistemele de propulsie, tonajul autovehiculelor, totul se schimbă. Iată de ce e nevoie de restructurări, acestea sunt inevitabile însă este foarte important ca aceste restructurări să țină cont în mod corespunzător de lucrători, aceștia să fie consultați și implicați cât se poate de timpuriu în acest proces. Cred că trecut, experiențele trecute au arătat că o astfel de participare a lucrătorilor um, are rezultate pozitive și uh, se pot dovedi de real folos pentru experiențele viitoare ale angajaților. Industria autovehiculelor este una de succes și este una strâns legată în Uniunea Europeană. Există multe puncte de contact, iar uh, iată de ce uh, ar fi important să creăm niște standarde minime, mai ales în ceea ce privește restructurarea, pentru a oferi niște certitudini pentru angajați, pentru lucrători. Fondul pentru globalizare joacă un rol important în acest context este evident că acesta a dat uh, rezultate pozitive și sper că la Consiliul EPSCO statele membre vor putea găsi o soluție care să fie în avantajul tuturor participanților. V-am spus că sectorul autovehiculelor este unul um, flexibil, unul care se confruntă în permanență cu noi provocări și trebuie să vorbesc uh, evident și de calificarea uh, companiilor, calificările lucrătorilor aceștia trebuie sprijiniți să um, se dezvolte. Comisia ar putea să înființeze un consiliu al calificărilor în sectorul autovehiculelor ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă uh, doar niște cunoștințe specifice pentru parcul de autovehicule, ci trebuie uh, ca aceștia să dispună și um, de competențe pe care să le poată dobândi în cadrul procesului permanent de formare. Statele membre trebuie să țină cont de aceste provocări în ceea ce privește elaborarea planurilor lor naționale. Trebuie să ia în acest sens măsuri specifice. Am uh, vor, auzit deja că subiectul mobilității este unul uh, de care ne ocupăm în diferite moduri. În acest context este foarte important care va fi atitudinea noastră față de mobilitate, dacă vom avea o apreciere pozitivă sau nu a acestea. Pentru uh, lucrători este foarte important ca aceștia să fie bine informați, pentru că dacă aceștia se deplasează în afara uh, granițelor țărilor, aceștia să poată lua decizii informate, decizii care să nu pună în pericol uh, evoluția viitoare a carierei lor. Da, știu că există un timp limitat, iată de ce aștept cu mare interes uh, discuțiile colegilor în vederea elaborării amendamentelor. Sper să ajungem în cele din urmă la un bun aviz pe care să-l prezentăm Comisiei Competente pe fond. Mulțumesc! Veronica Lupi, Mulțumesc, uh, Veronica mm, Lope Fontanier. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Este un aviz esențial uh, pentru o industrie atât de importantă pentru uh, Europa și pentru acest sector economic. De altfel, uh, importanța aici vizează mai multe sectoare. Economia este un sector foarte vast și se pune întrebarea cum uh, putem să o ajutăm. Știu că raportarea nu a avut foarte mult timp pentru a elabora acest uh, raport, dar a subliniat foarte bine punctele esențiale, cum putem să fim mai competitivi în Europa, Este vorba despre construcția de autovehicule, despre criterii de excelență, de calitate, de securitate care vin în favoarea piețelor noastre. Deci dacă mizăm pe inovare, așa cum propune raportoarea, Ei bine, dacă vrem să obținem toate aceste lucruri, avem nevoie de lucrători bine pregătiți. Fondul Social European trebuie să fie uh, un cadru de sprijin pentru reconversia profesională a lucrătorilor, pentru ca aceștia să fie cât mai bine pregătiți și să se bucure de, o, de, de competențe și calificări cât mai bune. Atunci când vorbim despre ajutoarele furnizate de Fondul Social European, uh, sunt îngrijorată pentru că știu că nu sunt destui bani pentru toate sectoarele, dar este esențial să-i ajutăm pe lucrători uh, să se pregătească în aceste noi sectoare importante. Avem programul COSME, strategia UE 2020, care sunt la rândul lor modalități de finanțări de finanțare, îmi scuze, a IMM-urilor, dar și a marilor companii. Apoi, raportoarea vorbește și despre un alt subiect, și anume restructurările. În raportul SERCAS am vorbit despre anticiparea acestor situații. Și aș da un exemplu concret. Cel al propriei mele provincii autonome. În Aragona, acolo unde stau eu, avem o um, întreprindere foarte importantă, cea mai importantă de altfel din regiune, General Motors, cea mai competitivă în Europa. Este clar că acest sector s-a confruntat uh, cu probleme și în trecut, în aprilie anul trecut, uh, însă s-a încheiat un acord major între întreprindere și sindicate, deci reprezentanții salariaților. Și ce s-a hotărât prin acest acord? pentru uh, prevenirea unei eventuale restructurări. Bine, s-a reușit menținerea lucrăt, uh, locurilor de muncă, s-a reușit respectarea pauzelor, menținerea uh, schimburilor de noapte care uh, urmau să fie uh, eliminate. E adevărat că s-au înghețat salariile și primele, însă s-a evitat o restructurare. Iată un exemplu interesant de evitare a unor posibile restructurări în Europa și uh, voi continua să colaborez cu raportoarea pentru că avem de-a face cu un sector foarte important. Președinte, mulțumesc foarte mult. Mai sunt și alte solicitări de luare de cuvânt. Nu, notez că raportoarea a și de altfel și doamna Lope Fontanie au vorbit despre raportul domnului Sercas. Mai notez că termenul Comisiei Europene uh, s-a scurs deja de o lună și uh, Comisia nu a răspuns solicitării Parlamentului European. Ne-a spus că preconizează că va organiza niște consultări, însă mm, asta nu răspunde niciun fel așteptărilor noastre. Poate că la rândul nostru ar trebui să utilizăm raportul colegei Sipel pentru a reaminti ceea ce votasem în cadrul raportului domnului Sercas și anume un răspuns absolut nesatisfăcător din partea Comisiei având în vedere că în domeniul uh, industriei auto mizele legate de restructurări și de uh, planuri sociale care să ajute lucrătorii aflați în astfel de situații, uh, ei bine, aceste mize sunt esențiale. Îi voi da acum cuvântul din nou doamnei Sipăl pentru a concluziona. Mulțumesc, cred că pot să fiu foarte succintă. Am Vă, mulțumesc pentru observație. Cred că avem aici o adevărată oportunitate. Vă sunt recunoscătoare pentru întrebare, pentru că ați subliniat încă o dată restructurarea, importanța pentru industrie, pentru lucrători, cât de important e să exercităm un pic de presiune în ceea ce privește formarea. Cred că este important, în principiu, tocmai în industria autovehiculelor, e important să punem accentul pe pregătire, permanent pe uh, formare, cum poate fi aceasta organizată și finanțată. Bineînțeles, există niște condiții cadru, modificări, um, unde trebuie să existe, sunt solicitate calificări suplimentare din partea lucrătorilor și e important ca aceștia tocmai să poată veni cu aceste clarificări suplimentare. Pe lângă întrebarea, uh, pe lângă punctul legat de producători și furnizori, um, s-a subliniat că există o adevărată industrie conexă care trebuie luată în calcul. Iată de ce. Aștept cu mare interes discuțiile care vor urma, care uh, vor oferi mai mult material decât cel pe care l-am putut include în proiectul de raport. Mulțumesc! Très bien, merci beaucoup. Donc... Prea bine, mulțumesc mult! Termenul de depunere a amendamentelor 2 iulie. Pe 5 septembrie le vom examina. Compromisurile pe 25 septembrie și votăm a doua zi, pe 26 septembrie, Comisia ITRE. Deocamdată a decis să se pronunțe pe raportul pe fond pe 17 octombrie. Am încheiat lucrările de astăzi. Vă urez o o seară plăcută. Ne revedem mâine dimineața la ora 9 și 10 pentru o ședință aproape integral consacrată voturilor. Vă rog, nu vă uitați cartela de vot și nici răbdarea. O seară bună!